Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen, uh, let me start. Dragi colegi, haideți să începem lucrările din această după masă. Sper că și alți copii, vor veni, eh, copii colegi vor veni. Trebuie să începem totuși punctul 13 de pe ordinea de zi a comisiei noastre. ITRE to the European Commission on the negotiations for the transatlantic trade. Negocierile privitoare la acordul TTIP. Evaluarea proiectului de raport, raport INI din inițiativă. Știți bine că e vorba de un acord de liber schimb care se negociază actualmente între Statele Unite și Uniunea Europeană. Și avem aici trei elemente care se regăsesc, accesul pe piață, îmbunătățirea coerenței de reglementare și îmbunătățirea cooperării și îmbunătățirea cooperării și uh, calității standardelor internaționale, normelor internaționale. Iată cei uh, trei piloni pe care se sprijină acest uh, acord am început acum 18-19 luni negocierile în uh, iulie 2013. Următoarea rundă de negocieri va avea loc anul acesta în uh, aprilie. Ultima rundă a avut loc în februarie la Bruxelles. IMCO a făcut un raport intitulat Parlamentul European recomandări către Comisie în ce privește negocierea TTIP Așadar, important ca și noi să ne prezentăm uh, opinia, avizul și peste 5 minute exact asta voi face. Vă voi spune care este poziția oficială a comisiei noastre și apoi voi cere raportărilor din umbră ca în, în nu mai mult de 3 minute să se exprime și apoi membrii ceilalți, un minut, două minute de comentarii, observații. Observații, interpelări față de comisie, diverse puncte de vedere și de opinie vor fi prezentate. Avem mai puțin de o oră, cam 30 de minute pentru a discuta acest subiect. Știți foarte bine Statele Unite reprezintă cel mai mare partener comercial al Europei în, în ceea ce reprezintă cel mai mare volum de schimburi comerciale, istoric vorbind. Acest volum se ridică astăzi la 225 de miliarde și Europa are un surplus de 100 miliarde anual. Beneficiile pentru UE ar fi mai mari decât cele pentru partea americană. Ne așteptăm la o creștere de jumătate de procent a PIB-ului anual, cam 100 de miliarde anual. Avem nevoie de așa ceva, de această gură de oxigen în uh, condiții de uh, în care acum ne găsim nu în criză economică, ci într-o situație de stagnare economică și asta e periculoasă. Cele mai mari obstacole către sau în calea comerțului uh, liber nu sunt uh, taxele vamale. Le reprezintă doar o fracțiune, ci marele, marile probleme reprezintă problemele legate de armonizarea tehnică, lipsa de standardizare și alte aspecte tehnice. Aceste lucruri sunt mai cu seamă importante pentru IMM-uri. Este evident. Trebuie să vedem cum să evităm diverse suprapuneri costisitoare pentru IMM-uri. Vreau să vă spun care ar fi alternativa. Să acceptăm și să adoptăm reguli și norme provenind din afara UE nu, știu și eu, provenind din China, din America de Sud, norme, standarde și așa mai departe. Și asta se poate întâmpla. Deci, întrebarea este, dorim să fim cei care creăm noi aceste standarde sau cei care doar le preluăm? Marile probleme sunt legate de siguranță, o siguranță sporită, securitate standarde de mediu înalte. Iată de ce ne dorim aceste standarde pe care noi să le creăm și un mediu de reglementare potrivit, mai ales în peisajul nostru industrial. În general, în avizul meu pun accentul pe IMM-uri, dar și pe cercetare și pe inovare Asta este un pic mai simplu, deoarece această cooperare există de zeci de ani cu partea americană în acest domeniu. Însă, iată, aici intervine și dosarul proprietății intelectuale, foarte important. Câteva cuvinte în ce privește energia, mai am încă două minute. Ar fi extraordinar dacă Comisia ar putea să aibă și un capitol specific pentru energie în TTIP, ai cu seamă liber schimb în domeniul combustibilului, carburanților și gazelor. Pe de asemenea, prețul energiei, foarte important, poate să facă obiectul negocierilor și trebuie să spunem că prețuri scăzute la energie astăzi în Statele Unite și prețuri ridicate astăzi în Europa, energia reprezintă mari probleme pentru uh, sectoarele energivore astăzi în Europa, uh, chimia, petrochimia și așa mai departe. Și aici mă gândesc la gaze, la gazele de chist și Și de asemenea să nu uităm nici uh, ratele actuale la dioxidul de carbon să fie menținute cât mai mult posibil după ce va intra în vigoare TTIP-ul. Și asta tot pentru industriile noastre. În acest nivel de emisii de CO2 sunt foarte diferite, fie că ne raportăm la Europa, fie că ne raportăm la Statele Unite, peste câteva luni vor avea loc discuții foarte importante la Paris și iarăși asta ne aduce cu gândul la IMM-urile noastre, la competitivitatea industriei noastre. În sfârșit, deschiderea um, dosarului legat de achiziții publice, deschidere pe care ne dorim în partea americană, în tot ce înseamnă achiziționarea de bunuri, servicii și așa mai departe. industria spațiului spațială foarte importantă, care are o creștere de 6 până la 8% anual și deci ea este foarte de interes pentru ambele părți. Acum aș dori să cer părerea raportorilor din umbră, doamna Toia de la Socialiști. Este prezentă? Aici sunt, domnule președinte, dar m-am schimbat locul, pur și simplu. Vă mulțumesc pentru această prezentare atât de sintetică, dar și plină de elemente esențiale și este foarte bun și proiectul de raport. Avem aici linii eh, orientative pe care trebuie să le dezvoltăm în continuare, să le aprofundăm. În ceea ce privește poziția grupului nostru, noi vom continua analiza aprofundată și vom vedea amendamentele și alte indicații care se impun. Câteva observații. În primul rând, TTIP este un schimb uh, în domeniul uh, comercial, o deschidere cu un astfel de partener major care nu poate să ducă decât la o creștere a volumului de schimburi comerciale și nu poate decât să ducă la o Uh, sporirea calității produselor noastre prin competitivitate. Însă marea întrebare este ce efecte vor suferi IMM-urile noastre, care reprezintă, de fapt, marea majoritate a acestui țesut industrial și economic în Europa, care este uh, compus din aceste mici, foarte mici întreprinderi. Deci ce impact vor suferi acestea? Și atunci, o altă recomandare ar mai viza aici și tehnologiile de informare și, tehn- și comunicare, tehnologiile TIC. Europa dorește să se afirme aici și dorește să-și impună punctul de vedere și când vine vorba de proprietatea intelectuală, dar și când vine vorba de brevete. Deci proprietatea intelectuală legată direct de brevete. Un alt aspect ar fi uh, acela unul capitol dedicat special energiei. Ar trebui să uh, facem în așa fel încât să nu pierdem prea mult, având în vedere prețurile mici de pe piața americană și, din potrivă, să profităm de noile tehnologii verzi, ecologice, energii alternative, deci să avem capacitatea uh, de a propune ceva în schimb, o alternativă. Apoi, un alt uh, lucru foarte important, standardele sau normele sociale și apoi tot ce înseamnă protecția consumatorilor. Vom examina astfel propunerea și vom face măsuri, uh, vom impune, vom propune lucrurile care se impun. Mulțumesc în numele ECR, colegul Smith, vă rog. Mulțumesc. Și eu vreau să vă felicit pentru că ați pregătit acest proiect de aviz de înaltă ținută. Sunt de acord cu principalele idei exprimate și aș avea câteva observații, ceva așa ca abordare pozitivă pentru a îmbunătăți în continuare conținutul acestui uh, aviz. La punctul 5 trebuie să subliniem uh, importanța evaluării de impact, care trebuie să fie una ex post. Este mult mai logic să faci un studiu de impact după ce s-au introdus amănunte, eh, amân, anumite măsuri, deci ex post. Apoi, un subiect care s-a tot discutat în timpul campaniei electorale europene s-a referit la a, eh, a, o piață internă digitală pentru produse digitale și este logic ca dacă vom obține un acord cu Statele Unite, să includem și prezența americană pe această piață digitală. Ar fi logic să facem o trimitere la acest lucru în avizul dumneavoastră. Apoi, având în vedere că această comisie se preocupă mult de IMM-uri, de soarta lor, de industrie, ar fi bine să subliniem și uh, potențialul care poate să existe pentru diferitele ramuri industriale, anumite cifre, anumite idei uh, legate de uh, consecințele care pot să existe asupra diferitelor ramuri industriale, asupra prețului de consum, asupra diferitelor produse, deci ceva mai concret în raport, ca și beneficii. Și apoi, ceva în legătură cu securitatea energetică. Este important să subliniem că intenția TTIP-ului nu este acela uh, de a vorbi despre mixul energetic prezent în diferite uh, state membre sau respectiv în Statele Unite și în Europa. Nu trebuie să, uh, nici ca vreo parte să împiedice cealaltă parte în negocieri să adopte vreo măsură sau alta, vreo energie sau alta. Bun, americanii sunt astăzi, prin uh, mecanismul sau prin tehnologia frackingului, aproape 100% autonomi, energetic vorbind, bun. Uh, însă trebuie să uh, subliniem care ar fi impactul acestui acord în acest peisaj. Să nu uităm contextul în care noi ne găsim, recesiunea economică, și așa mai departe. În orice caz, acest aviz este unul foarte, mult, foarte bun și vă asigur că grupul nostru va coopera cu dumneavoastră, colegul Talișca, numele ALDE. Mulțumesc, domnule președinte. Pare rău pentru vocea pe care o am. Sper că mă veți înțelege. În primul rând, vreau și eu să vă mulțumesc pentru textul dumneavoastră, mai ales tonul acestuia. Un astfel de ton, este, o astfel de abordare este una pe care noi apreciem la ALDE. Este foarte clar că mai sunt lucruri de negociat cu americanii, dosare complicate, sensibile Trebuie să lucrăm pe ele, însă TTIP-ul, dincolo de aceste lucruri, reprezintă o mare oportunitate, o mare ocazie de consolidare a relațiilor economice comerciale cu uh, Statele Unite, deci asta este foarte pozitiv. Permiteți-mi să subliniez câteva lucruri, poate să adaug câte ceva. Cred că ați uh, spus lucruri cât se poate de legitime și pline de bun simț dorința de a avea un echilibru între taxele vamale, pe de o parte, și pe de altă parte, partea de reglementare. Vreau să subliniez acest lucru, în sensul că dacă nu avem o abordare echilibrată aici, asta va fi foarte dăunător pentru competitivitatea industriei europene. Și aici să știți că suntem pe aceeași lungime de undă. Apoi, mă mai gândesc la altceva, la cele sectoare industriale tradiționale pentru Europa. Mă refer la industria auto, inginerie, produse de lux și alte produse de uh, vârf. Deci sunt lucruri care trebuie menționate aici. Colega Meyer vorbea despre partea de energie și un capitol energetic care merită să fie creat și subliniez asta și eu. În sfârșit, în final, s-au spus multe despre IMM-uri și Angelica a spus pe bună dreptate că trebuie să fim atenți la IMM-uri, să le dedicăm un capitol aparte, dar aici fac două observații. În primul rând, în Statele Unite există ceva ce aș numi un protecționism ascuns. Ce înseamnă asta? Dacă chiar vrem să exportăm în Statele uh, Unite, uh, ar trebui să producem în altă parte decât în Europa, ca să într-adevăr să fim competitivi. Deci există o, un protecționism acolo. Apoi IMM-urile. Ele reprezintă coloana vertebrală a uh, economiei noastre, dar și în America lucrurile stau exact așa. Ele ar putea deci să fie cele mai uh, în câștig uh, din acest acord pentru schimburi comerciale, dar și în ceea ce înseamnă tot ce înseamnă informarea și comunicarea cu acestea și oportunitățile de afaceri enorme care se prezintă în fața imeurilor noastre și ale americanilor. Și, în orice caz, uh, raportul dumneavoastră este unul foarte bun. Mulțumesc foarte mult! ați uh, respectat timpul foarte frumos, dar uh, da, ne pare rău că aveți vocea asta. Nu știu, sper că nu e nimic dureros. Nu putem să vă ajutăm cu nimic, poate un pic de odihnă. Colegul Raimond, verzi. Danke, Herr Vorsitzender. Ich möchte bei dem Bericht auf... Vă mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi să revin asupra patru puncte din acest raport, puncte care ar trebui consolidate, după părerea mea. Energia și Uniunea Energetică reprezintă o temă centrală. Deci nu este nimic uimitor în faptul că mm, TTIP defavorizează oarecum energiile regenerabile Nouă nu ne place nici de cum faptul că um, gazele de șist, fracturarea hidraulică și așa mai departe ar putea fi introduse pe piața europeană. Ar fi foarte regretabil și practic ar submina um, strategiile noastre energetice. În al doilea rând, cooperarea în domeniul uh, regulamentar, care ar afecta în special sectorul industrial. Trebuie să insistăm pentru ca competențele noastre de legiferare să fie păstrate fără niciun fel de limită și de îngrădire. Nu trebuie să facem niciun fel de concesiune în, acest, în această privință. În ceea ce privește achizițiile publice, în al treilea rând, da, principiul ar putea fi lăudabil, dar noi dorim achiziții publice ecologice, verzi sau regionale. Uniunea Europeană nu trebuie să își dorească ca Statele Unite să um, submineze cele ce am putut obține noi până acum. În al patrulea rând, schimbul de date consolidat cu Statele Unite. Este în interesul nostru economic al tuturor acesta, dar trebuie dat fi, date fiind măsurile legate de supraveghere, de spionaj și așa mai departe, cărora le-am uh, a trebuit să le facem față în ultimii ani, trebuie clar discutate toate aceste chestiuni. Să știm exact unde suntem ascultați, unde suntem supravegheați, tocmai pentru a putea reacționa în cunoștință de cauză. Vă mulțumesc! Uh, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că este cazul să spunem la comisia noastră că în ciuda declarațiilor gigantului nord, nord-american, uh, pen, pentru uh, schimbările de abordare energetică, să știți că, de fapt, se dovedește că ei pariază pe fracking. Uh, pe fracturarea hidraulică și pe alte uh, mijloace care uh, nu sunt deloc ecologice. Ei uh, pariază pe gazele de șist și uh, pentru uh, opțiuni militare și geostrategice care ne continuă dependența de combustibilii uh, fosili care sunt uh, limitați și până la urmă din ce în ce mai scumpi. a sosit uh, momentul să plătim uh, pentru uh, ce s-a făcut până acum și costurile sunt mari atât pentru întreprinderi cât și pentru societate. Cred că avem datoria să rămânem lideri în Europa în domeniul energiei regenerabile Cred că trebuie să avem o altă metodă de a lua decizii în privința acestor subiecte atât de importante și uh, cred că acea metodă trece prin uh, cetățeni. Pe ei trebuie să întrebăm. Trebuie să fim uh, democrați, trebuie să fim transparenți atunci când ne decidem viitorul. Este dublu, uh, este foarte irresponsabil și de netolerat să încercăm să modificăm uh, spiritul uh, Uniunii Europene. Ar trebui să facem lucrurile într-un um, alt fel în acest continent, pe acest continent. Nu ar trebui să încercăm să intrăm pe ușa din dos. T-tipul uh, este de fapt uh, o metodă de a sări peste decizia suverană a cetățenilor europeni. Este de fapt o metodă prin care deciziile privind uh, mediul înconjurător, uh, asupra, mediul, asupra viitorului nostru și asupra producției noastre să nu fie luate de cetățenii europeni, ci de marile multinaționale care au demonstrat în mai multe ocazii că pun pe locul doi bunăstarea majorității. Și atunci când nu uh, și ating obiectivele, sunt în stare să recurgă la tribunale de arbitraj speciale, care sunt și ele uh, prevăzute în acest tratat tocmai pentru a permite multinaționalilor să uh, facă așa cum uh, vor, chiar dacă majoritatea li se opune. Cred că în ceea ce privește energia și durabilitatea mediului uh, înconjurător, TTIP, ca multe alte documente similare, este o tragedie. Mulțumesc! Mulțumesc și dau cuvântul domnului Borelli din partea FDD. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește TTIP, noi vedem lucrurile altfel. Nu înseamnă că trebuie să deschidem piața europeană fără niciun fel de restricții. Nu, noi vrem să fim cât mai constructivi, să ținem seama de părerea cetățenilor, a consumatorilor și a IMM-urilor. Se vorbește foarte mult despre sectorul energetic în acest aviz. Ideea nu este de a înlocui dependența față de Rusia cu o dependență față de americani acum. Nu, vrem ca modelul de consum și de producție să uh, se orienteze către o lipsă de risipă, o combatere a risipei și o căutare de noi surse de aprovizionare de furnizare. Cercetarea științifică este extrem de importantă și trebuie să mizăm pe aceasta. Deocamdată e un fel de scandamberg între Statele Unite și UE în ceea ce privește energia. Și, practic, este vorba despre interese supranaționale care nu mai țin seama de interesul cetățenilor. IMM-urile fac obiectul unei consultări publice care arată foarte clar că nu există un echilibru geografic real. Ceea ce înseamnă și că rezultatele nu sunt reprezentative și că realitatea este foarte complexă în funcție de cele 28 de state membre. Deci trebuie implicată toată lumea, inclusiv IMM-urile, evident. Mulțumesc! Deschidem acum uh, lista către alți vorbitori, nu mai mult de două minute de fiecare. Așa cum a spus și domnul Telicca, doamna Mlinar din partea ALDE intervine. Vă mulțumesc, domnule președinte. Da, așa cum a spus colegul meu Pavel Telicca și noi sprijinim acest uh, proiect de aviz al dumneavoastră uh, în, în comisia noastră și în INTE trebuie să trimitem un mesaj foarte clar pentru negocierile viitoare. Ținem să subliniem faptul că ni se pare foarte important ca avizul să fie unul echilibrat și să, fie, să se focalizeze pe chestiunile de competență ale comisiei noastre. Am subliniat importanța energiei, mai ales dată fiind uh, propunerea privind Uniunea Energetică și securitatea strategică, chestiuni discutate în Comisia ITRE. Este foarte important să asigurăm competitivitatea și transparența uh, în sectorul energiei, precum și uh, prețuri pe care să și le poată permite consumatorul european, dar și niște norme pe măsură. Încă o dată, domnule președinte, este un raport echilibrat, dar poate unele subiecte, precum uh, nevoia de unui uh, climat care să încurajeze cercetarea și inovarea ar trebui îmbunătățite. În ceea ce privește IMM-urile, acestea se știe bine constituie coloana vertebrală însăși a Uniunii Europene și vrem să ne asigurăm că acestea vor Uh, beneficia de tot sprijinul nostru și să nu fie lăsate pe din afară. Încă o dată vă mulțumim să, că luați în seamă opinia noastră. Mulțumesc, Höckmark. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, și domnului raportor, una și aceeași persoană de altfel. Cred că este un proiect foarte bun. Poate ar trebui consolidată direcția în care merge acesta aici și colo. Pentru economia europeană nu există nicio alternativă mai interesantă sau mai atrăgătoare decât uh, această strânsă cooperare cu Statele Unite. Economiile globalizate cresc din ce în ce mai mult în afara Uniunii Europene iar Uniunea Europeană își vede rolul uh, diminuat din această cauză. Ideea de a crea o piață transatlantică între cele mai mari uh, economii ale lumii este una de maximă importanță. Și, de altfel, uh, în ceea ce privește industriile tradiționale, TIC, economia digitală competențe ale comisiei noastre, toate acestea sunt piese foarte importante ale acestor negocieri. De asemenea, uh, nivelul de concurență și respectarea acestuia este foarte important, pentru că în alte părți ale lumii, unde standardele sunt mai joase, circumstanțele sunt uh, diferite, dacă Uniunea uh, Europeană și Statele Unite își dau mâna, atunci practic vor face ca Uh, nivelul la nivel mondial să crească în ceea ce privește normele și standardele pentru uh, o creștere economică cât mai verde și fără poluare. Deci cred că industria europeană are de câștigat, dar în general uh, în acele domenii de competență a comisiei noastre ar avea de câștigat. Încă o dată vă mulțumesc pentru proiectul dumneavoastră. Mulțumesc, doamna Elst. Vă mulțumesc. Nimeni nu se opune liberului schimb, dar TTIP nu e doar un acord de liber schimb. Este însoțit de o sumedenie de alte lucruri în ceea ce privește chestiunile reglementare, problemele sunt foarte numeroase. Eu cred că toată lumea își dorește ca normele de mediu, standardele de mediu să nu scadă nici de cum. De asemenea, toate prevederile în ceea ce privește clima să nu aibă de pierdut și să nu pierdem uh, să nu ne pierdem mâna practic în acest domeniu. Și asta doar pentru că ar cer o întreprinderile. Apoi, un alt domeniu foarte important, protecția investitorilor. Dacă e să privim ce se întâmplă în domeniul energiei, vedem că e vorba de 4,7 miliarde de dolari uh, cerute în cadrul unei plângeri, 27 de miliarde, pe de altă parte, uh, de dolari cerute Spaniei, Argentina și ea face obiectul a multor plângeri, mai puțin de 50. Nu trebuie să ne uh, prefacem uh, că suntem democratici doar așa de ochii lumii apoi șisturile bituminoase, fracturarea hidraulică și așa mai departe. Cine ne garantează că angajamentele noastre vor fi uh, apărate? Și nu doar în această uh, chestiune, dar în general în privința energiei, combustibililor și așa mai departe, a climei. Vă mulțumesc. Domnul Renonato. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu, ceea, cu ce ne spuneați dumneavoastră și anume faptul că TTIP reprezintă o mare posibilitate, o mare oportunitate pentru Uniunea Europeană și statele membre a închide această oportunitate ar reprezenta un mare risc pentru că mari zone economice ar uh, încheia acorduri de liber schimb cu Statele Unite în detrimentul nostru și noi ne-am uh, regăsit pe tușă. Ori acest lucru ar fi foarte regretabil. Permiteți-mi câteva cuvinte în ceea ce privește sectorul energetic. Uh, pentru uh, încălzire, transporturi, electricitate și așa mai departe, 50%. Ori, într-un fel sau altul, tot va trebui să importăm um, gaz, petrol, că, um, combustibili fosili, pentru că altfel pur și simplu vom pune pe butuci industria noastră care nu va mai putea funcționa. Și ce o să importăm din Statele Unite? Combustibili fosili? Dar trebuie să ținem seama și de uh, ponderea de energie pe care vrem să o importăm. Noi trebuie să hotărâm și ce fel de energie vrem să importăm și combustibili. Uh, gaze de șist, Um, și sturbitminoase și așa mai departe. Până la urmă, prețul este regele în Vă mulțumesc, domnule președinte, dar sunt de acord cu conținutul uh, avizului dumneavoastră. Însă, permiteți-mi să vă sugerez uh, două modificări. În ceea ce privește partea generală a textului și uh, secțiunea care vizează politica industrială și uh, industriile energivore. De asemenea, în ceea ce privește achizițiile publice, aș dori să fac o observație. În ceea ce privește diferențele de preț la energie între piața americană și cea europeană, cred că ar trebui să includem aici și materiile prime, pentru că materiile prime reprezintă o componentă cheie în politica industrială. Și nu trebuie să uităm marea importanță a materiilor prime. De fapt, materiile prime sunt cruciale. Prețul la materii prime poate crește sau poate scade. Uh, oricum, politica Statelor Unite este similară cu a noastră, mai ales în ceea ce privește uh, tendințele de uh, monopol ale Chinei din ultima vreme, de monopolizare a resurselor, a materiilor prime. În ceea ce privește achizițiile publice și accesul la TIC, cred că ar trebui să facem uh, trimitere clară la principiul reciprocității, pentru că astfel vom obține mai multe garanții pentru firmele noastre. Dacă nu putem deschide piața, nu o să ajungem nicăieri. Mi-aduc aminte că uh, directiva Uh, achiziții publice, comisarii de Gucht și Barnier au pregătit un text prin intermediul căruia nu se mai permitea participarea companiilor străine la uh, contractele de achiziții publice europene. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Mangere. Vă mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi să vă împărtășesc și eu preocupările mele în legătură cu două puncte foarte clare. În primul rând, competitivitatea și, în al doilea rând, proprietatea intelectuală. Ați spus mai devreme că, mulțumită uh, TTIP, vom avea un câștig de competitivitate. Dar mă întreb, cine va avea de câștigat în domeniul competitivității? Și în ce măsură competitivitatea va avea un impact asupra industriei? Până acum am văzut uh, delocalizări către est și acum deodată am putea vedea o delocalizare a industriei către malul celălalt al Atlanticului. Ori acest fenomen există deja, există constructori auto își mută uzinele, um, mari industriași din domeniul chimic, BASF, spre exemplu, care construiesc uzine în Statele Unite și acest lucru va duce la o creștere a șomajului aici în Europa. Ar trebui să avem o analiză detaliată, aprofundată, pe toate sectoarele industriale pe toate ramurile industriale, spre tot ce înseamnă utilaje, uh, metalurgie, energie. Practic, în Europa nu există o adevărată competitivitate și, practic, ne regăsim într-o postură foarte dezavantajată, dezavantajoasă. În ceea ce privește uh, proprietatea intelectuală, aceasta este foarte solidă în Statele Unite. Gândiți-vă la uh, programele informatice care sunt pe uh, bază de brevet în Statele Unite și nu și aici. Ori uh, s-ar putea ca pe viitor aceasta să pună o mare problemă IMM-urilor europene. Dacă avem un sistem de brevete comun prost pus la punct și prost gândit, activitatea anumitor IMM-uri europene ar putea să aibă foarte mult de suferit. Doamna Cumpula Natri. Thank you. Uh, I think uh, as an ITRE committee there should be one addition. Comisia ITRA trebuie să facă o adăugire pentru că am exemple concrete de uh, companii care încearcă să vândă în Statele Unite produse tehnologice, însă, însă standardele sunt uh, aceleași atunci când se are în vedere siguranța și calitatea. Ambele părți vor să susțină certificatele de calitate, însă pentru că standardele nu sunt chiar identice, pot exista costuri suplimentare care provin tocmai din aceste uh, regulamente tehnice divergente. Și cred că trebuie să menționăm acest lucru. Trebuie uh, făcută o testare dublă, una în Uniunea Europeană și uh, alta în Statele Unite, lucru care afectează prețul produselor europene. Deci cred că trebuie să venim cu o contrapropunere în acest, uh, pe acest subiect în raport. Energia va fi o parte foarte importantă din uh, raport. Sunt sigură că raportorii din umbră și uh, raportorul vor vor uh, să um, depună toate eforturile pentru a um, redacta cum se cuvine acea parte legată de energie. Vă voi transmite și în scris propunerea mea oricum. Doamna Ribars, care are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să vă mulțumesc pentru acest aviz. Am un comentariu de natură generală. Negocierile TTIP trebuie să fie mai transparente. Nu putem permite goluri uh, informaționale pentru că dacă nu există informații, se lansează zvonurile. Și asta se întâmplă și cu uh, TTIP. Publicul devine din ce în ce mai îngrijorat și TTIP înceapă să fie comparat cu ACTA, lucrul care poate crea probleme. De aceea aș vrea să ni se dea mai multe informații legate de mm, negocieri. Acum, în ceea ce privește dezvoltarea tehnologiei uh, informațiilor și a comunicării, uh, noi trebuie să, colect, să colectăm date cât mai ample. Cum le putem apărea, apăra de spionajul și controlul pe care încearcă să-l exercite americanii asupra noastră? Cum ne putem asigura că este respectată viața privată a europenilor, că datele lor personale sunt protejate? În ceea ce privește drepturile de proprietate intelectuală, standardizarea este, va fi dificilă pentru că americanii înțeleg altfel acest subiect. Deci ne va fi destul de greu să cădem de acord aici. Tunda del Castillo Vera are cuvântul. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Sunt de acord cu cei care au spus că avem în fața noastră o ocazie unică pentru a crește, pentru a crea locuri de muncă și pentru a asigura progresul și bunăstarea cetățenilor europeni, dar și a americanilor. Această ocazie ne uh, oferă o posibilitate să creștem foarte mult din punct de vedere economic, dar uh, putem înregistra progrese atât în uh, politică cât și în uh, economie și putem potența valorile democrației și libertății. Ne aflăm în fața unei situații unice, nu doar pentru că generează consecințe economice și sociale importante, ci și pentru că mm, consecințele geopolitice sunt foarte importante în uh, ziua de azi. Trebuie să fim suficient de ambițioși, dar și practici și realiști pentru uh, a înțelege că nu uh, construim un stat-națiune unic între Statele Unite și uh, Uniunea Europeană, care ea, la rândul ei, este formată din state-națiuni. Încercăm să um, ajungem la acorduri pentru a avea o zonă de liber schimb. Și ne aflăm într-o într, prim, într primă etapă a acestei dezvoltări. Și în această primă etapă putem constata că subiectul legat de energie, subiectul energiei, nu face parte din uh, esența tratatului. Trebuie să avem, să cerem încă un uh, capitol um, specif, special pentru energie și materii prime. Ce să mai spunem despre uh, zonul, despre zona digitală? un alt uh, important, element important. Nu există încă un capitol dedicat acestui subiect. Trebuie să ne concentrăm pe obiectul uh, acestui raport, acord. Pentru că orizontul temporal al uh, Statelor Unite nu merge mai departe de actuala președinție. Trebuie să ne luptăm pentru introducerea elementelor legate de energie și de materii prime. Eu aș mai cere și un capitol legat de zona digitală. Pentru că eu ă, aș vrea să ne spună Comisia ce se întâmplă cu această opta rundă de negocieri. Îmi pare rău că nu sunt alături de noi reprezentanții Comisiei. Uh, ce putem spera să realizăm? Sperăm să ajungem la rezultate concrete prin acest acord. Oricum, IMM-urile de la noi din țară ne cer rezultate concrete și își pun speranțe în acest acord. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte, sunt aici la stânga dumneavoastră. Mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Și eu consider că raportul este foarte bun. Cred că întregul proiect de tip uh, este bun. se face propagandă și în legătură cu TTIP, uh, ca și în conflictul cu Ucraina și acum uh, și această dată propaganda împotrivă este mai uh, puternică. Atunci când ne lipsește informația, piața este invadată de informații false. De câte ori uh, îmi încap uh, pe mâini studii, eu le citesc și citesc studii legate de nanotehnologie, de servicii financiare, și de alte subiecte. Informația, studiile sunt singura armă pe care o putem um, folosi. Trebuie să facem ceva pentru a avea a conduce noi în pregătirea acestui proiect. Pentru că este vorba de 15.000 uh, de locuri de muncă, de vânzări în valoare de 1 miliard de euro. Dar ca în conflictul Rusia-Ucraina, propaganda împotriva noastră este foarte uh, mare, trebuie să o combatem. Domnul Roil are cuvântul. Mulțumesc. Eu am cerut cuvântul doar pentru că nu înțeleg. Atunci când uh, avem uh, un proiect uh, menit să crească piața europeană și să creeze oportunități de dezvoltare pentru uh, afacerile europene. Atunci când există perspective uh, de crearea locurilor de muncă pentru tine, a locurilor de muncă pentru tineri, uh, nu înțeleg de ce toată lumea se concentrează pe probleme. Când apar probleme le vom rezolva, dar deocamdată ar trebui să ne concentrăm pe acest proiect și după aceea ne vom gândi și la problemele care trebuie rezolvate. doar pentru că avem un acord de liber schimb cu uh, Statele Unite, nu înseamnă că vom fi obligați să folosim fractura hidraulică în, și în Europa. Dacă unii vor să folosească această procedură, foarte bine, nu înseamnă că suntem noi uh, obligați să o facem. Dacă, vrem, dacă unii vor să continue să cumpere gaz de la ruși, e treaba lor, pot să o facă în continuare. Uh, Uh, nu cred că este bine să ne imaginăm tot felul de obstacole fantastice. Ar fantastice. Trebuie să recunoaștem că ne aflăm în fața unei ocazii unice. În momentul în care vor apărea probleme, vom, ne vom gândi și la cum să le rezolvăm. Reprezentantul DigiTrade din partea Comisiei Europene are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru că mi-ați dat uh, ocazia să intervin în această dezbatere. Uh, Mai mulți deputați au referit la calendarul, la calendarul acestui acord. Aș vrea să vă prezint pe scurt uh, stadiul actual. După cum știți, tocmai a avut uh, a opta rundă de negocieri în săptămâna care a început cu 2 februarie. Următoarea rundă de negocieri va începe pe 23 aprilie în Statele Unite partea europeană este cât se poate de pregătită să facă progrese, tot cât mai multe în 2015, cu condiția să existe un echilibru și să fie în cadrul mandatului pe care l-am primit pentru aceste negocieri. Sperăm că Statele Unite vor putea să pregătească și uh, legislația de la Autoritatea pentru Comerț, în următoarele luni, lucru care va permite uh, și încheierea negocierilor transpacific, transpacifice. Obiectivul uh, nostru este să avem uh, un acord ambițios, complet și echilibrat. Și așa cum au spus mai mulți deputați în această după-amiază, trebuie să profităm de această ocazie reală care ni se deschide. Avizul dumneavoastră subliniază chestiuni pe care și noi le considerăm importante, energia, IMM-urile, sectoarele industriale și achizițiile publice. În privința energiei, la care s-au referit mai mulți deputați, trebuie să vă spun că obiectivul nostru este să includem uh, în negocieri un capitol energie și uh, pentru a-i răspunde și domnului Tajani în legătură cu uh, materiile prime, trebuie să spun că ne-am concentrat pe energie, însă vrem să introducem de fapt un capitol legat de energie și materii prime. E important ca de la bun început să știm ce nu vrem să negociem. Aceste negocieri nu au ca obiect dreptul suveran de a exploata resursă naturală, nu au ca scop uh, să decidem care este mixul energetic al uh, unui anume state membru, ci odată ce se ia o decizie suverană, Intenția este să se asigure că operatorii europeni nu sunt discriminați și că ei au acces la acele resurse care sunt exploatate prin deciziile suverane ale statelor membre. În acest uh, context ne uh, ocupăm și de restricțiile la export care există în relația cu Statele Unite pentru țiței și gaz natural. în privința energiei, încercăm să ne îmbunătățim diversificarea. Un deputat a spus că nu trebuie să înlocuim dependența noastră de Rusia cu dependența de Statele Unite. Încă o dată, nu acesta este obiectivul nostru, ci să ne diversificăm mai mult sursele de energie, care să, un lucru care să ne confere mai multă securitate energetică. Din punctul de vedere al concurenței, lucru foarte relevant când vorbim despre energie, Există într-adevăr uh, un decalaj uh, de preț între um, energiile, între industriile care folosesc multă energie în uh, Europa și în Statele Unite. Capitolul legat de energie, aceste negocieri ar putea să vină cu o soluție parțială la această problemă. Pentru că pentru a fi rezolvată această problemă trebuie să fie abordată prin mai multe decizii naționale pe care va trebui să le ia Uniunea Europeană. Vreau să-i asigur pe membrii um, care au uh, subliniat importanța acoperirii energiilor regenerabile. Trebuie să vă spun că în capitolul energie noi dorim să includem și energiile regenerabile, nu vrem să ne limităm la combustibilii fosili. Să ne referim la promovarea dezvoltării energiilor regenerabile și la sporirea eficienței energetice. IMM-urile reprezintă coloana vertebrală a economiei europene și americane, lucru la acesta a fost pus de mai multe ori azi. Pentru prima dată, la negocierile acestea, am decis să includem un capitol privind IMM-urile ne, pentru a ne asigura că acestea obțin informațiile necesare pentru a putea profita de ocaziile care li se prezintă, dar că există și uh, prevederi transversale care să aducă beneficii și IMM-urilor. Mai mulți dintre dumneavoastră au uh, menționat anumite sectoare industriale, mașini, substanțe chimice, uh, unele dintre sectoarele industriale, mai precis, că am dorit să le acordăm un, să le dedicăm un cap, capitole uh, speciale în acest acord. Trebuie să vă spun că suntem uh, de acord cu uh, faptul că ați adus în discuție achizițiile publice. Vrem să ne concentrăm asupra lor pentru că le considerăm importante. Aceste Negocierea au ca scop uh, să asigurăm uh, acces uh, bun la piețele de achiziții publice din Statele Unite. În Statele Unite există mai multe legi, atât federale cât și la nivel de stat în acest sens. Cerem să le facem să lucreze în favoarea noastră. Mulțumesc, avem o mică întârziere. Trebuie, aș vrea să subliniez câteva aspecte importante la sfârșitul acestei dezbateri. În primul rând vreau să vă mulțumesc tuturor și raportorilor din umbră pentru că um, v-ați adus contribuția la acest aviz. Aștept cu interes amendamentele dumneavoastră, uh, mai ales pentru că sunt de acord cu majoritatea observațiilor pe care le-ați făcut, atât dumneavoastră ca raportor din umbră, cât și alți deputați. Acest subiect este foarte important. Îi spun bun venit uh, și uh, colegului nostru Lange, președintele Comisiei uh, INTA, responsabil pentru TTIP. Noi nu creăm un stat nou, cum a spus colega noastră mai devreme. E important să ne dăm seama că negociem deschiderea pieței pentru a face comerț. Astăzi avem o relație similară cu Japonia și cu Corea de Sud. Știu că nu e același lucru, nu putem compara Statele Unite cu Japonia. Dar uh, situația cu Japonia funcționează destul de bine. Totul depinde de negocieri. Ați spus că vreți transparența de plină. Foarte bine. Dar după fiecare rundă de uh, negocieri, se uh, scriu rapoarte. E bine ca aceste rapoarte să fie citite, pentru că ele sunt importante pentru cetățeni. Răspunderea noastră este aceea de a începe discuțiile în uh, regiunile noastre. Și până la urmă, decizia este mâinile noastre, pentru că întrebarea cea mai importantă este cea a doamnei Ernst. Cine va garanta că um, luăm decizia bună? Păi noi, pentru că negociatorii noștri și reprezentanții cetățenilor Parlamentului European va fi, vor fi cei care vor lua decizia. Domnul Royal, domnul Manca, domnul Zanonato și alți uh, colegi și-au exprimat îndoielile. E adevărat, uh, sunt evidente aceste îndoieli. E evident că există îndoieli. Unii dintre uh, Dumneavoastră, cei care v-ați plâns mult, nu sunteți de față acum. Domnul Eceniche a spus că are o problemă cu întreaga uh, chestiune legată de tip. Noi nu vrem să facem uh, dumping de mediu sau social în Europa, în mod evident, dar tot ce facem va depinde de negocieri. Trebuie să avem negocieri deschise și ferme. De noi depinde, de deputații europeni. Nu avem niciun motiv să ne plângem, pentru că noi suntem cei care negociem. Trebuie să inițiem o discuție pe toate aceste subiecte. În privința concurenței, desigur că vrem să ne deschidem piața, pentru că vrem ca în Europa să avem acces la energie mai ieftină. Concurența depinde de prețurile la energie, competiția. Trebuie să vedem în primul rând care va fi rezultatul negocierilor în privința drepturilor uh, de proprietate intelectuală. Așa cum a spus, a spus doamna Râbațca, da, vom avea multe dificultăți. Reprezentantul Comisiei Europene a spus că achizițiile publice reprezintă una dintre cele mai importante chestiuni. achizițiile publice în Statele Unite sunt închise, uh, nu sunt uh, accesibile uh, pentru IMM-urile noastre. Este adevărat că americanii au ca termen sfârșitul lui 2016, pentru că ei doresc să încheie negocierile pe mandatul lui Obama. Termenul nostru limită este 2019, pentru că noi vrem să terminăm uh, negocierile pe durata mandatului nostru, deci noi avem mai mult timp la dispoziție decât ei. Noi nu am vrea să uh, ne grăbim prea mult la aceste negocieri. Dacă ne deschidem către Statele Unite, acest lucru ne poate ajuta foarte mult. Dar nu trebuie să negociem în grabă. Trebuie să o luăm punct cu punct și, la sfârșit, sunt convins că de ambele părți vom fi mulțumiți, atât la nivel european cât și în Statele Unite. Vă mulțumesc foarte mult pentru discuție. E important să cunosc punctul dumneavoastră de vedere, e important să cunosc și uh, care sunt îndoielile pe care le aveți, să știu cu ce nu sunteți de acord. Acest lucru este foarte important și pentru Comisia Europeană și pentru negociatorii noștri avizul nostru trebuie să fie definitivat cât mai repede. 27 februarie la ora 12 este termenul limită pentru depunerea amendamentelor. Deci în această săptămână, pe 27 la ora 12, se încheie perioada în care puteți depune amendamente. Ele sunt foarte importante pentru proiectul nostru de aviz. Dragi colegi, vom mai asculta 5 intervenții în cadrul acestei uh, audieri. Deschidem discuția pe marginea TTIP și următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 14, Poate că nu va fi uh, toată lumea de față când ajungem la punctul 16. Următoarea reuniune a I3 este pe 23 martie 2015 de la ora 15 la ora 16.30 la Bruxelles și pe 24 martie de la 9 la 12 și jumătate și de la 3 la 6 jumătate după amiaza. Deci, următoarea reuniune pe 23-24 martie. Și trecem la uh, discuția noastră pe uh, tema impactului TTIP asupra uh, politicilor europene. Le sunt bună ziua uh, celor de la prezidiu, domnului Bernd Lange, președintele Comisiei INTA. Cinc. Câteva cuvinte introductive la începutul acestei ședințe comune. atâtea foi de hârtie în fața mea și atâtea documente pe aici, încât trebuie să văd ce pot să găsesc. Da, am găsit. Mulțumesc. Am încheiat uh, numai ce discuția privind avizul uh, ITRE privitor la TTIP. Și cu toții știm că această discuție devine din ce în ce mai arzătoare în ultima vreme și asta peste tot în Europa. În toate regiunile Europei se creează puncte de rezistență împotriva TTIP-ului. Nu putem să ignorăm asta dacă credem în aceste negocieri și credem în deschiderea piețelor, nu trebuie să ignorăm aceste semnale, iar ca membrii Parlamentului European trebuie să ne asumăm răspunderea pentru asta. Eu așa spun, mă gândesc la țara mea. Există foruri unde se, dez, unde se dezbate foarte aprins. Foarte aprins și foarte ideologic, mai mult decât uh, discuții factuale. oamenii pur și simplu nu sunt interesați uh, de negocieri sau poate doresc să știe ce se întâmplă doar ca să se opună mai bine ideologic vorbind și să arate că ei sunt foarte împotrivă orice ar fi. Haideți să depășim acest clivaj ideologic. Aceasta ar fi principala sarcină pe care trebuie să ne o impunem cu această audiere și asta e cam tot pentru uh, introducerea mea. Vreau să rog și pe colegul de la INTA să facă o mică declarație introductivă pentru că suntem un pic în întârziere. Bent, te rog, mulțumesc foarte mult pentru cuvintele amabile. Voi fi succint. Cred că audierea intervine la momentul uh, oportun. Am discutat uh, avizul respectiv și noi am discutat acest subiect la noi, la Comisia INTA. Bun, acum haideți să vedem uh, ce s-a întâmplat cu aceste negocieri în ultimul an și jumătate, care este poziția Parlamentului European, ce input, ce contribuție să ducem noi față de echipa de negociatori. Eu, unul, sunt convins că acest uh, acord poate să contribuie la reindustrializarea Europei. Dorim să uh, creștem această tendință a reindustrializării în Europa până în 2020 și cred că TVTUP-ul poate să servească unui astfel de scop. Și, într-adevăr, aici apar foarte multe tematici uh, dragi Comisiei ITRE, dar și uh, tematici care țin de alte comisii. În acest moment avem 14 uh, dosare legate de TTIP la noi, la INTA. Cred că este ceva fără precedent în istoria Parlamentului. Orice ar fi, aceste aspecte sunt foarte importante. Așa, reindustrializare, energie, securitate energetică, calitatea normelor și standardelor și, în sfârșit, bineînțeles, rolul și soarta IMM-urilor. Poate vă amintiți de proiectul meu de rezoluție în care introdusesem un capitol special dedicat IMM-urilor. Acestea întreprinderi mici și mijlocii trebuie să fie primele care au de câștigat de pe urma TTIP-ului și de pe urma unei mai bune reglementări, de pe urma recunoașterii reciproce a standardelor și așa mai departe. Aceasta trebuie să fie perspectiva în care se înscriu uh, aceste uh, IMM-uri și așa ar trebui să ne gândim și noi, cum zice englezul, think small, să ne gândim la scară mică. Și deocamdată mă opresc aici pentru că avem experții care au sosit. Da, prima parte o voi prezida eu, aceste audieri, și cea de-a doua, colegul de la INTA. 14 avize. Ești de acord și poți să crezi, să poți să iei în serios ceea ce și noi vom produce aici la ITRE? Bineînțeles. Bineînțeles. Da, bineînțeles, dar. Nu-mi place acest dar. În sfârșit, haideți să vedem uh, panelul de experți. Domnul Pavel Olechnovici, directorul uh, CEP, Central European Energy, Energy Partner, să ne dea punctul său de vedere. 10 minute. Vă rog. Bună ziua! Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mă bucur că sunt aici uh, și mă bucur că am ocazia să discutăm un lucru foarte important, interesant. A, ah, ceva s-a întâmplat, se întrerupe domnul. Încă o dată mulțumesc pentru că um, m-ați invitat și că vorbesc în numele organizației uh, CEP. Deci, țări în Europa Centrală și de Est, aceste firme noi le reprezentăm. Uh, pe noi interesează foarte mult soarta acestui um, tratat. În general, uh, sprijinim conceptul în spatele acordului de liber schimb, mai multe investiții și mai multe oportunități de creere de locuri de muncă. Cu toate acestea, observăm că există diferențe între sectoarele economice în interiorul uh, Uniunii Europene. Sunt uh, optimist. Cred că vom găsi soluții, însă aici, în Europa, trebuie să ne dăm seama că Există două tipuri de probleme aici. Unele se referă la relațiile uh, între Europa și Statele Unite și a doua parte de probleme se concentrează asupra propriilor reglementări uh, ale noastre, deci europene. Care ar fi nevoile noastre, așadar, mă voi concentra pe asta. Trebuie să avem acces la uh, țiței și la gaze naturale care să ne dă ocazia să aprovizionăm energiile, mă, mă scuzați, industria mai energivoră din Europa. Astăzi vedem că industria americană prosperă pe seama unor prețuri scăzute la energie și, în general, la materii prime. Asta este viața. Vedeți apoi o hartă pe care uh, am uh, prezentat-o aici, e vorba de sectorul nitrogenului, investiții în America de Nord și 30% dintre investiții vin din Statele Unite. Astfel, Europa a pierdut o grămadă de locuri de muncă, iar prețurile mai mici la energie, la gaze, la petrol nu sunt legate numai de faptul că America are acum uh, un acces la energie mai uh, ieftină, dar are și posibilitatea de a acționa negativ asupra anumitor standarde de mediu și așa mai departe. Și aici Europa trebuie să se gândească ce trebuie să facă. Sunt lucruri pe care trebuie să le, le, le analizăm, să le rezolvăm înainte de a aproba TTIP-ul. În industria petrochimică există uh, 6,5% uh, taxe vamale și atunci, în condițiile în care aceste taxe vamale, în cadrul TTIP, uh, se propune ca ele să fie reduse peste 5-10 ani. Noi ne dorim să existe o perioadă de tranziție, de scutire de la aceste uh, lucruri pe timp de 10 ani. Bilateral uh, acceptat ar trebui ca părțile să poată să crească taxele vamale la aceste produse de comun acord. Sunt măsuri care trebuie să fie implementate inclusiv în cadrul uh, TTIP. DG Internal Market ne-a dat niște vești bune, cum că regulamentul RICI nu va fi afectat și firmele petrochimice Statele Unite vor trebui să respecte regulamentul uh, RICI. Următoarea problemă, ai, următorul aspect uh, care se negociază. Este vorba de emisiile de dioxid de carbon. Acestea a, trebuie să reprezinte o temă de reflexie economică foarte importantă și să fie strâns legate de prețul bunurilor. În 2013 am avut un, o, cifră de 16,55 în Statele Unite și 7,35 în Europa ca și emisii per capita. O tonă de CO2 este cam 100 uh, de dolari americani. În aceste condiții constatăm că producția americană este mult mai ieftină decât cea europeană și întrebarea se pune cum să depășim această diferență mare. Eforturile americanilor în domeniul reducerii emisiilor au fost foarte mari, da, însă ele încă nu se reflectă într-un uh, răspuns uh, satisfăcător și, în orice caz, uh, situația actuală dăunează intereselor industriei europene. Reglementările pe plan intern pe care trebuie să le avem în vedere. Noi sprijinim TTIP-ul, dar trebuie să revizuim uh, uh, anumite regulamente legate de oportunități egale, de concurență loială și, uh, de asemenea, să promovăm crearea de noi locuri de muncă. Să nu uităm nici această listă cu scurgerea de carbon. Există industrie energifore care trebuie să figureze pe această listă până în 2020. O astfel de listă ar trebui să permită certificate de emisii 100% gratuite pentru aceste cazuri. Vreau să vă spun că anumite companii industriale care se regăsesc deja pe această listă nu se bucură toate de avantajele de care ar trebui să se bucure. industrii europene care au făcut eforturi în materie nu beneficiază decât de poate 70% uh, certificate gratuite. Eu cred că aceste gen de eforturi trebuie să fie mai bine sprijinite de Uniunea Europeană. Trebuie să ne concentrăm pe energii moderne și eficiente de punct de vedere al energiei. De pildă, uh, instalațiile pe cărbune care uh, își depășesc, uh, uh, să zicem, uh, conformitatea în materie de emisii de carbon ar trebui să se bucure de mai mult sprijin. În sfârșit, uh, mie, mi se pare evident că pentru uh, industriile care depind mult de energie în Europa, acestea sunt într-o situație dezavantajată față de omologele lor din Statele Unite Uh, în condițiile în care uh, Europa trece printr-o criză economică și printr-un șomaj destul de mari, TTIP-ul se poate uh, semna, însă să nu uităm că trebuie să existe eforturi speciale pentru sectoarele industriale care depind mult de energie și, v-am spus, am făcut și o propunere concretă în legătură cu lista care conține companiile, acelea lista privitoare la uh, scurgerea de carbon. Domnul Mariano Tăiada, aveți cuvântul 10 minute, nu mai mult. Pertenezco Bună ziua, eu fac parte uh, din organizația ecologistă numită Ecologiști în Acțiune. În primul rând uh, vreau să vă mulțumesc pentru că m-ați invitat. Este prima dată când vin la Parlamentul European. Sper uh, să vi se pare interesantă prezentarea mea. Mai, mai întâi de toate aș vrea să vă spun că avem 10 uh, minute la dispoziție și că multe dintre slide-urile pe care vi le voi arăta poate că ar necesita mai mult timp pentru a fi explicate. În fine, dacă doriți uh, să vă dau mai multe informații, vă rog să-mi scrieți pe adresa de e-mail pe care o aveți uh, o veți avea în față. Cred că știm cu toții datele pe care le vedeți aici. Uniunea Europeană depinde energetic uh, de alte părți în procent de 50%, atâta, dar, uh, atâta de uh, petrol cât și de alți combustibili fosili. 60% de gaze naturale și restul de petrol. Acest lucru ne preocupă pe toți. Acest consum energetic al Uniunii Europene este consumat mai ales de sectorul uh, transportului, care consumă peste 30% din energia primară. Acest sector este foarte vulnerabil pentru că depinde de petrol, care este foarte, în procent foarte mic obținut în uh, Uniunea Europeană. Deci contextul este unul de vulnerabilitate a Uniunii Europene. Și el a apărut uh, în 2008 când s-a declanșat criza economică, după cum știm cu toții. Odată cu această criză economică și financiară, s-a transformat lumea întreagă, pentru că, iată, apar și schimbări geopolitice și se deteriorează irreversibil planeta. A venit momentul să schimbăm ceva și există două căi. Două strategii ne stau la dispoziție. Pe de o parte, continuăm business as usual cu ceea ce știm să facem, așa cum am făcut-o până acum. Pe de altă parte, avem și varianta adaptării la noile circumstanțe, la schimbările care survin. Este mai comod să continuăm în virtutea inerției cu ceea ce știam să facem. Pentru că dacă încercăm să ne adaptăm, ne confruntăm cu uh, incertitudini și cu schimbări de uh, statut, uh, schimbări, schimbările ale situației, de fapt, care mm, pot fi mai complicate. Dacă continuăm să facem lucrurile ca până acum, nu facem un schimb în modelul energetic de consum și producție al Uniunii Europene. Continuăm în Uniunea Europeană cum am, fă, cum am făcut-o și până acum, adică recurgem la resursele energetice pe care nu le avem. Le luăm din alte părți, dar măcar trebuie să încercăm să depindem mai puțin de Rusia și mai mult de alte state, Canada sau Statele Unite, state cu care gând, avem o gândire mai apropiată și cu care putem încheia acorduri comerciale. Acordurile comerciale reprezintă unul dintre instrumentele pe care le folosește Uniunea Europeană pentru a obține acces la aceste recurse energetice. Această opțiune de a continua ca până acum este cea mai simplă, mai comodă și mai ușoară, însă asta nu înseamnă că este scutită de uh, probleme. Dependența energetică reprezintă una dintre aceste probleme. În loc de a depinde de Rusia, vom depinde de Canada și Statele Unite. Dar continuăm să rămânem dependenți. Suveranitatea politică este o altă problemă. Cu un acord precum TTIP se poate ajunge la o uh, securitate energetică, mi s-a spus. Acest lucru m-a mirat puțin, dar pentru că în cazul în care apar probleme între multinaționalele energetice dintre statele semnatare, eh, se ajunge la tribunalele internaționale care nu au suveranitatea pe care o au statele membre la nivel european. Deci, suveranitatea politică într-o temă importantă, problemă importantă precum energia, va sta în mâinile tribunalelor internaționale. Am văzut uh, cum directiva privind uh, calitatea combustibililor a fost uh, redusă la a fi un document fără valoare pentru că am negociat cu Canada și cu Statele Unite. Noi vroiam, de fapt, să reducem emisiile de dioxid de carbon, dar negocierile comerciale au subminat toate eforturile noastre de reducere a poluării. Același lucru se va întâmpla cu uh, legile actuale când vom fi semnat acest acord. Haosul climatic este um, un uh, alt efect, o altă problemă. Și spun haos ca să evit cuvântul schimbare climatică. Um, Combustibilii la care recurgem sunt uh, obținuți prin tehnici precum uh, fracturarea hidrologică, uh, hidraulică. Însă, emisiunile de CO2 presupuse de aceste practici sunt mai uh, mari decât în extragerea de combustibili fosili. Deci nu suntem consecvenți. Noi suntem al treilea consumator de energie primară. Uh, multe dintre sursele energetice implică investiții noi, iar rolul pe care va juca Uniunea Europeană va fi fundamental. Avem, deci, aceste trei probleme. Costul oportunității uh, reprezintă o nouă problemă. Marea investiție pe care ar trebui să o facem în energiile regenerabile se va retrage și va fi folosită uh, pentru a continua cu un uh, model bazat pe combustibilii fosili. Și, până la urmă, cea mai mare problemă este că ajungem de unde am plecat, adică vom depinde de combustibilii fosili, care sunt uh, o sursă finită de energie. Deci mai devreme sau mai târziu vom ajunge tot de unde am plecat în momentul actual. Mai am trei minute la dispoziție. Iată un grafic uh, care arată producția de petrol și arată când se va atinge producția maximă de petrol și când va începe să se reducă această producție. În momentul în care se va începe va, în care va începe scăderea producției, unii se va începe vom avea tot mai puțin petrol. Uh, și economiile care depind de combustibilii fosili nu vor mai avea nicio alternativă. Nisipurile uh, bituminoase, gazul și uh, alte uh, chestii la care, chestiuni la care recurgem acum sunt reprezentate de banda neagră, care este, după cum vedeți, foarte mică pe grafic. Faptul că se recurge la aceste energii marginale uh, nu fac decât să prelungească cu câțiva ani uh, situația, însă tot uh, la același punct vom ajunge și vom fi nevoiți să, re, să investim în energiile regenerabile și să schimbăm modelul. Am auzit comentarii legate de uh, faptul că Statele au, au uh, ajuns să aibă autonomie energetică recurgând la gazele de șist. Însă ultimele rapoarte, ultimele date și un studiu publicat în revista Nature arată că pronosticul care s-a făcut până acum era lipsit de temei. Graficele de deasupra reprezintă previziunile, preconizările care s-au făcut de către energia americană de energie. Cea mai optimistă, cea de la stânga, era făcută de Goldman Sachs. Goldman Sachs sunt aceiași care au machiat uh, conturile Greciei. Aceștia ne spun acum că există gaz care poate fi extras prin procedurile de fracturare hidraulică. Însă se va crea un nou gol financiar, o, o altă bulă financiară, similară cea a imobiliarelor. Iată un alt studiu recent al unui geolog important pronosticurile sunt reprezentate de partea cu roșu, parte, situația reală cea de uh, cu albastru. Aici avem o situație a gazelor de șist. Arată că pe viitor producția de petrol va scădea drastic. Dacă îmi permiteți, voi mai vorbi un minut. În concluzie, un minut. E adevărat că acum uh, energia este ieftină, însă acest lucru se datorează conjuncturii speculative. Uniunea Europeană, uh, Europeană încearcă transformarea, schimbarea se încearcă o formulă prin care să se reducă consumul de energie. Formula aceasta ar uh, impune să recurgem la mai puține transporturi. Um, important este să creștem uh, eficiența, să producem energii regenerabile și să susținem un uh, model ecologic de agricultură care să se bazeze mai puțin pe combustibilii fosili. dacă nu recurgem la, aceste, la acest model nou, vom uh, avea tot mai puține resurse financiare pentru a face schimbarea care la un moment dat va deveni uh, indispensabilă. Mulțumesc. Very much, Mr. González Tejada. Vă mulțumesc, domnule González Tejada. Acum vom trece la runda de întrebări, de discuție între membrii uh, Comisiei ITRE și INTA. Dacă îmi permiteți, în calitate de raportor, voi lansa o întrebare uh, domnului Olehnoviț în ceea ce privește exporturile de energie din Statele Unite către Europa. Studiile arată că Statele Unite au o piață mai atragătoare, o piață a energiei și atunci Terminale s-ar putea afla în China, India, Japonia și nu în uh, Europa. Cum putem preveni apariția unei astfel de situații? Și apoi în ceea ce privește interdicția de țiței crud, din, din exporturilor de țiței crud din uh, Statele Unite, ce presupune pentru noi? Și o întrebare pentru domnul González Tejada. Producția de biocombustibil și ce fel de impact vedeți din partea TTIP pe biocombustibili? Biocombustibilii de primă generație, precum știți, n-au fost o idee prea strălucită, mai ales în ceea ce privește uh, LULUCF, schimbarea utilizării terenurilor. Ideea este de a da înapoi acum din această uh, politică și cum vedeți noastră impactul uh, TTIP și a legislației asupra biocombustibililor. Dau cuvântul colegului de la INT. Mulțumesc, domnului președinte. Sincer să fiu, nu prea am înțeles uh, ce cereți de la TTIP. Unul a vorbit despre scurgele de carbon, celălalt despre chestiuni energetice, dar care sunt cerințele concrete pe care le aveți? Spuneți că n-ar trebui să reducem uh, taxele vamale din cauza situației diferite pe piața concurențială din Statele Unite și din uh, Europa și în general din lume. Și apoi spuneți că ar trebui introduse norme specifice pentru care să vizeze clima în TTIP. Dar ce înseamnă asta din perspectiva eh, eficienței energetice? Am cerut eh, norme durabile cooperarea dintre Statele Unite și UE credeți că ar trebui să se regăsească în acest acord? Deci, încă o dată, de fapt, care sunt uh, cerințele dumneavoastră concrete? Mulțumesc. Domnul Kelly are cuvântul. Mulțumesc în calitate de membru și al ITRE și al INTA, am deci un dublu interes. În primul rând aveți dreptate, da, noi avem responsabilitate față de cetățenii europeni și mai ales Ehm, să încercăm să transmitem și un mesaj pozitiv, pentru că până acum numai negative au fost. Ehm, vreau să știu care ar fi consecințele asupra noastră în ceea ce privește liberalizarea ehm, pieței energetice și apoi fracturarea hidraulică ar trebui, ar, s-ar putea să nu ne aducă așa de mult pe cât ne Uh, așteptăm. Și atunci ce facem? Menținem conductele rusești pe cât putem? Doamna Keton Darling. Mulțumesc. Permiteți-mi să revin asupra a doua chestiuni. În cele două prezentări m-a frapat faptul că există un capitol specific pe energie în aceste negocieri și aș vrea să știu ce credeți noastră că ar trebui să se regăsească în acest capitol. Din punctul meu de vedere, vrem o armonizare în sus a standardelor și să ne asigurăm că acestea nu vor fi din potrivă subminate. Și apoi trebuie văzute care ar fi posibilitățile pentru societățile europene în ceea ce privește bunurile și serviciile ecologice și așa mai departe, pentru că uh, programele de cercetare și dezvoltare sunt uh, foarte mari și foarte încurajate în Statele Unite. Ce putem face noi în contrapartidă? Ar fi interesant să știm, pentru că ni se spune că vom uh, păstra limitările la export, la uh, energie, petrol și gaz, dar um, aici e vorba de mult mai mult de atât. Mulțumesc, domnul Grobacek. Mulțumesc. O să mă adresez domnului Olehnoviț direct în uh, limba noastră comună. Am o întrebare vis-a-vis -vis de prezentarea dumneavoastră. Mă vedeți aici, sunt în sală. Ați vorbit despre delocalizarea industriei chimice. Da, este un fenomen de mare importanță pentru Europa Centrală. A spus că în 5 ani, dacă se îndepărtează taxele vamale, care se ridică acum de 6,5%, industria chimică din Polonia și din Europa în general nu va mai exista. De unde și întrebarea mea? După părerea dumneavoastră, ce va putea face această piață, sectorul chimic? câte uh, locuri de muncă s-ar putea pierde, mai ales în industria grea? Mulțumesc, domnul Jadot. Mulțumesc, domnule președinte. Am fost surprins de intervenția uh, domnului Olehnoviț. Ați uh, introdus foarte multe cifre în prezentarea dumneavoastră, foarte bine, dar uh, nu vorbiți nimic despre membrii dumneavoastră care au avut de câștigat foarte mult de, din cotele de bioxid de carbon. Pe vremea lui ArcelorMittal a existat o anchetă din partea unui think tank și a fost un miliard de uh, uh, certificate de carbon pe care mm, ArcelorMittal nu le-a plătit și care au avut extrem de mult de câștigat. Deci, mă rog, vă rog, măcar pe perioada din urmă ați putea spune că politica climatică europeană a fost una um, extrem de benefică pentru uh, mari producători de bioxid de carbon sau pentru industriile energivore, societățile energivore. În ceea ce privește uh, TTIP, obiectivul afișat al UE este să uh, aibă acces la gazul de șist american marea majoritate a multinaționalelor se retrag acum în Statele Unite, plecând din Polonia. Păi ăsta este interesul nostru. Mulțumesc, doamna Ernst. Vă mulțumesc. Am o întrebare pentru domnul González Tejada. Ați spus că ar trebui să ne gândim la alternativele pentru economia de energie mai degrabă decât la importurile de energie. Întrebarea mea este următoarea. Ce părere aveți despre industriile energivore? Care ar trebui să fie abordarea pentru acest sector precis? Și ce prevedere ar trebui să fie în uh, TTIP în ceea ce privește piața de energie, care ar trebui să fie scutirile? Și vreau să știu dacă uh, TTIP ar putea fi folosit pentru economia de energie și pentru încurajarea folosirii energiilor regenerabile. Pentru mine e foarte important. Deci, uh, vorba despre energiile regenerabile. Domnul Moisă. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul președinte, dumneavoastră a spus deja o întrebare pe care eu aș vrea să o uh, să, să vină în, întâmpi, în întâmpinarea ei. Prețul la gaz este mai uh, interesant pe piața estică. Din 73 uh, au existat uh, interdicții pe exportul de țiței crud, dar deocamdată și aceasta încă este un tabu pe, pentru americani. Au doar excepții cu Canada și de acum câteva săptămâni cu Mexicul. Deci vreau să știu dacă încercăm să Uh, ne strecurăm așa prin interdicția americană asupra exporturilor de țiței crud. For your question and Mr. Martinez, next. Domnul Martinez are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Ați arătat uh, mai devreme cu degetul pe cei care pun sub semnul întrebării acest acord. Toate bune și frumoase. Dar eu am o întrebare pentru domnul Olehnoviț. Mai devreme în uh, prezentarea dumneavoastră ați tot dat fel și fel de cifre și ați vorbit despre nevoia de a câștiga în termen de competitivitate noi în Europa. Și ați comparat uh, America și Statele Unite din acest punct de vedere. Ați spus că în Europa ar trebui să se încurajeze mm, o energie abordabilă din punct de vedere al prețurilor. Dar vreau să știu dacă ați estimat cumva costul acestei cereri și cine ar trebui să fie bun de plată. Mulțumesc, domnul Toșanovski. Vă mulțumesc, domnule președinte. Și eu fac parte dintre aceia care consideră că acest acord comercial, subliniez, Uh, cuvântul comercial, deci îl văd ca pe o mare posibilitate, o mare oportunitate pentru Europa. Și am o întrebare pentru ambii experți. Dacă nu adoptăm, dacă nu profităm de această deschidere a pieței, ce se va întâmpla? Se va închide Europa în criteriile sale actuale? Cu alte cuvinte, vom continua să pe această cale a dependenței față de Rusia? Acest acord comercial, lucru pe care îl subliniați, uh, deschide un, o piață enormă, aduce noi tehnologii și înlătură barierele, obstacolele care ne stau în drum și care au închis Europa. Și asta o știe toată lumea. Deci, uh, vă întreb pe amândoi, ce se va întâmpla dacă nu acceptăm acest acord, domnilor Olehnoviț și domnule Tehada? pentru că, practic, negăm avantajele acestui acord. Mulțumesc. Vom da acum din nou cuvântul uh, invitațiilor noștri. În ce ordine vreți să răspundeți la întrebări? Domnule Tehada, începeți dumneavoastră? Cinci minute în total pentru toate răspunsurile, toate întrebările. Nu știu, nu-i prea mult timp, dar asta e. Asta e Parlamentul, cu el defilăm. Intervenție fără microfon. Ok, ok. Now it's working. No, sobre todo lo decía pensando en los traductores. Voi vorbi foarte uh, repede, îmi pare rău pentru interpreți. Biocombustibilii. De când uh, Tocmai mi s-a spus că trebuie să vorbesc ceva mai lent. Biocombustibilii. De când uh, a optat uh, Uniunea Europeană pentru aceștia, în ultimii șase ani, de când uh, s-a pariat pe aceștia ca energie regenerabilă, um, s-a constatat că, de fapt, nu reduc atât de mult um, impactul asupra mediului, în special efectul de seră uleiul de soia care vine din uh, Indonezia se uh, produce prejudicind uh, pădurile mai mult decât combustibilii convenționali. Uniunea, Europeană produce etanol și uh, se încearcă introducerea acestuia pe piețele europene. Uh, Însă, tipul de combustibil pe care îl uh, producem oricum depinde de petrol, pentru că e vorba de un model agroindustrial și există și efecte la nivel uh, global, pentru că mm, de combustibilii fosili depinde și producția alimentară din întreaga lume, iar prețurile alimentelor vor crește. Deci opțiunile devin și mai puțin interesante din punct de vedere al transporturilor. În ceea ce privește uh, fracturarea hidraulică, eu nu am spus uh, că am soluția, am spus doar că la Uniunea, Uniunea Europeană are o problemă, pentru că dacă vom continua cu uh, modelul bazat pe combustibilii fosili, ne vom trezi peste 5 ani cu aceeași problemă pe care va trebui să o confruntăm. Uh, dacă recurgem la fracking, nu facem decât să câștigăm ceva ani, o anumită marjă, dar se vor uh, multiplica efectele asupra mediului, schimbările climatice se vor accelera și noi vom dispune de încă și mai puține recurse economice pentru a ne transforma economia trebuie să încercăm să îmbunătățim eficiența energetică a clădirilor pentru a consuma mai puțin energie și să ne pregătim pentru terminarea gazului natural. Și să continuăm ceva mai mulți ani cu gaz obținute prin fracking, dar nu la nesfârșit. Industriile grele, dacă am avea un model uh, alternativ, dacă Uniunea Europeană și-l ar propune pentru următorii ani, ar trebui ca industriile grele să mențină o anumită cotă de o cotă energetică. Piața energetică nu o cunosc eu foarte bine, dar uh, prin TTIP Uniunea Europeană încearcă să obțină acces liber la piața Statelor Unite și invers. Deci ca Statele Unite să ne poată transmite, ne poată trimite gazele de șist pe care le extrage. Acces la aceste resurse energetice se caută prin acest acord TTIP cel puțin așa um, se poate spune conform uh, celor dezvoltate de Huffington Post. Însă, așa cum s-a spus, se încheie un acord comercial și se va face comerț, fie cu gaz natural lichefiat, fie cu petrol, deci, dar tot vor exista probleme legate de transportul acestor resurse. Deci, cu varianta alternativă care ar fi? Să continuăm depinzând de Rusia? Problema nu e că depindem de Rusia, problema este că depindem de combustibili fosili. Poate, prin TTIP, vom uh, schimba dependența, vom depinde mai puțin de Rusia și mai mult de Statele Unite, dar tot de combustibilii fosili vom depinde și în 50 ani ne vom trezi în exact aceeași situație. Cred că soluția nu poate uh, găsi uh, de o singură persoană. Cred că toate, toți oamenii se află în fața unei uh, provocări globale și cu toții trebuie să încercăm să-i facem față. Mulțumesc. Well, thank you very much. Not too bad. Mulțumesc. Haideți că v-ați descurcat cu timpul. Bravo. Mulțumesc pentru răspunsuri. Dau acum cuvântul domnului Olehnovici. Cinci minute, cinci minute și jumătate chiar. O, oh, multe întrebări. Permiteți-mi să încep cu o observație de ordin general. În ceea ce privește te-tip și anume dacă ar trebui sau nu să ne orientăm către TTIP, dacă nu cumva ne pierdem vremea negociind acest tratat. Dacă poziția noastră e destul de bună și suficient de bună, dacă dependența de un uh, jucător din afara Europei ne influențează sau nu? Da, răspunsurile pot părea simple, dar nu sunt. Trebuie să vedem acest parteneriat ca uh, pe un parteneriat al Uniunii Europene, nu al unor uh, jucători individuali, al statelor individuale. Trebuie să ne dezvoltăm propria noastră producție. dacă am avea parteneri uh, siguri în jurul nostru, dar din păcate nu-i avem și atunci trebuie să vedem uh, care ar putea fi soluțiile. Să devenim noi parteneri pentru alții, să inventăm noi mai multe tehnologii, să fim noi mai eficienți din punct de vedere al utilizării uh, resurselor și energiei, să creăm tehnologii care să îi atragă pe partenerii de pe piață. Și așa răspund uh, întrebării vis-a-vis de ArcelorMittal. Noi am fost implicați într-un program offshore pentru investiții majore și am obținut tehnologiile mm, de ultimă oră, iar rafinăria noastră acum este cea mai bună, cea mai eficientă din lume. Deci am putea nu doar să supraviețuim, ci chiar uh, suntem pe poziții de a ne uh, dezvolta oarecum în poziție de lider Tocmai de aceea am vorbit ca TTI, despre TTIP ca un acord comercial cu Statele Unite. Eu, mie personal, nu prea îmi pasă dacă semnăm acest acord cu Statele Unite sau cu alții, dar mă întreb, există alții cu care am putea chiar să semnăm și care să ne ajute să ne situația? având în vedere că deocamdată nu există o, o reală organizație UE27. Deci vrem să fim parteneri între țările europene, să ne sprijinim deci 27 de țări și de organizații. Noi reprezentăm 11 țări în uh, cadrul uh, partenerilor uh, în domeniul energiei din Europa Centrală. Dar lacunele sunt mari, lacunele sunt mari nu știu dacă Europa Unită va mai uh, rezista mult timp de acum încolo, trebuie să ne asigurăm că societățile europene vor fi suficient de solide și vor uh, deveni jucători pe piață foarte, foarte puternici. Dacă luăm gaze lichefiate din America, ar putea constitui o soluție. Uh, no detailed questions and answers, but uh, general answer. Mulțumesc pentru aceste răspunsuri uh, generale mai degrabă. Iată, s-a terminat prima parte a discuțiilor noastre. Le mulțumesc foarte mult invitațiilor pentru prezentările lor și pentru participarea la această discuție foarte importantă. Evident, rămân multe întrebări deschise, mai e mult de lucru și suntem foarte curioși să ascultăm și um, care este punctul de vedere al Comisiei Europene, pentru că până la urmă Comisia Europeană este cea care răspunde de negocierile concrete și tangibile pe TTIP. comisie care evident vrea să ajungă la uh, rezultatele cele mai bune cu putință pentru UE. Încă o dată mulțumesc celor doi vorbitori și intrăm în a doua parte a discuțiilor noastre. Voi da uh, președinția lui Bernd Lange, care are cuvântul. Mulțumesc foarte mult că mi-ați uh, predat ștafeta. Voi prezida a doua parte Poate că astfel intrăm în miezul problemei perspective ale TTIP-ului pentru IMM-uri în sectorul energiei. Așa cum am spus la început, într-adevăr, IMM-urile uh, trebuie să beneficieze în general de TTIP și Uniunea Europeană în ansamblul său. Avem trei vorbitori primul rând, doamna Pia Eberhard, de la Observatorul uh, Corporate Club, vă rog frumos. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și mulțumesc și comisiilor dumneavoastră pentru invitație. Mă voi concentra nu pe IMM-uri, ci pe uh, lucrurile legate de rezolvarea disputelor în cazul investitorilor în TTIP, pentru că mi s-a părut un aspect interesant pentru această audiere. O să explic ceva la început, și anume ce reprezintă aceste acorduri, în legă, în legă, acorduri de rezolvare a disputelor. O să dau niște exemple concrete de astfel de acorduri de rezolvare a litigiilor în sectorul energiei și aș putea să dau și un eventual scenariu. Ce s-ar putea întâmpla dacă astfel de prevedere ar, ar figura în TTIP? Și mă refer aici la agenda uh, um, pe care o are Comisia, în sensul că Comisia a declarat că um, acest aspect face parte din uh, acțiunile sale aflate în, în vizor. Ce înseamnă asta? Principalele companii investitoare au posibilitatea de a ajunge în fața justiției uh, statul, dar nu în tribunalele clasice, ci în fața unor tribunale arbitrale. Poate să fie vorba de decizii ale parlamentelor, poate să fie decizii sau hotărâri guvernamentale, sau pot să fie hotărâri judecătorești care pot fi contestate, atacate pe baza acestui sistem. Investitorii pot să facă asta atunci când drepturi de proprietate se uh, găsesc în situația de a fi încălcată conform acestor investitori. Vedeți aici că a crescut uh, acest număr de cereri litigioase foarte mult din partea investitorilor Uh, din anii 90 și încă și mai mult de la începutul uh, anilor 2000. Vedeți o explozie a numărului de acest cazuri. La sfârșitul anului 2014, 600 de acțiuni de acest gen au fost înaintate împotriva statelor și probabil că mult mai multe nu au fost uh, formulate. Asta înseamnă că noi știm cum investitorii se orientează astăzi în acest uh, sector și știm și foarte bine cum au fost soluționate astfel de cazuri și cum s-a interpretat legislația respectivă. Și statele membre ale UE sunt uh, lovite de acest uh, fenomen. Vedeți cu negru cum a crescut exponențial numărul de acțiuni uh, înaintate împotriva statelor membre, mult mai mult decât situația din Statele Unite, de pildă. Dar avem un alt, o altă tendință. Investitorii din Nord au tendința de a fi litigioși în raport cu țările din Sud. O altă planșă cu albastru jos, vedeți cazurile legate clar de energie, electricitate, de pildă. iar cu roșu tot ce înseamnă gaz și petrol. Vedeți apoi cereri care au fost formulate sau contestații introduse în anul fiscal 2014. Vedeți că astfel, anul, astfel sectorul energiei este unul absolut uh, afectat de acest mecanism de soluționare litigiilor. Haideți să vă prezint câteva cazuri. Poate le-ați uh, ați auzit de ele? Vattenfall, o companie suedeză, ce compensații unei companii germane uh, de 1,4 miliarde în uh, ce privește energia nucleară. De fapt, nu împotriva unei companii germane, ci împotriva statului german. A mai existat o astfel de cerere din partea unei alte companii unde se cereau despăgubiri de 4 miliarde în ce privește uh, măsuri de mediu uh, restricționari um, în uh, ce privește legislația de mediu, deci pentru o companie exploatătoare în domeniul cărbunelui. Avem și alte cazuri pe rol. Astăzi, o companie canadiană Lone Pile, care se ocupă de gaz și petrol, care uh, adu- uh, contestă și cere despăgubiri proprii țări, Canadei, pentru că e vorba de paradisul financiar Delaware, investiții în, în, uh, uh, provincia Quebec, unde s-a instituit un moratoriu în ce privește fracționarea hidraulică fracturarea hidraulică. Așadar, avem și alte cazuri, o branșă sau o companie care face parte din Exxon Mobil, care a dat în judecată Canada, iar tribunalul arbitral i-a dat dreptate acestei companii pentru că i s-au cerut acestei companii să investească în cercetare și dezvoltare. Foarte interesant, nu-i așa? Și, în sfârșit, un alt caz care a fost încheiat, o companie, CM Gas, o companie americană împotriva Argentinei. Compania aceasta a câștigat 130 de milioane de dolari americani pentru că Argentina a plafonat prețurile la gaz în contextul economii, crizei economice din Argentina. Iată, vedeți cam ce atmosferă se degajă în acest sector, în sectorul energiei, care este marcat de anumite reglementări contestate de aceste mari companii. Ce se întâmplă dacă avem astfel de prevederi de rezolvare a litigiilor în TTIP. Sunt situații care se pot produce asemănătoare cu cele pe care le-am menționat. Există riscul ca statele membre ale UE și UE în ansamblul său să fie uh, atacate uh, când vine vorba de reglementări de mediu, când vine vorba de uh, uh, fixarea prețurilor, așa cum am văzut în alt caz, și apoi chiar și deci- decizii fundamentale politice, cum ar fi ieșirea din nuclear a Germaniei sau moratorul Canadei uh, în ce privește frackingul, toate aceste lucruri pot fi contestate, puse pe tapet. Și atunci, orice de fapt poate fi atacat invocând acest uh, sistem al protecției investitorilor și ce se întâmplă atunci când uh, tribunalul arbitral, arbitral dă, dova, dă dreptate companiei și uh, uh, spune da, uh, compania respectivă trebuie să fie despăgubită uh, din, cu miliarde și miliarde. De unde vor veni acești bani? Din buzunarul contribuabilului. De asemenea, asta poate să dea o lovitură fatală politicilor energetice, pentru că există companii care să folosesc sistem și folosesc aceste amenințări, cum s-a întâmplat în primul caz Waterfall, nu neapărat ca să obțină bani, ci pentru ca să testeze soliditatea sistemului, ca să amâne adoptarea anumitor reglementări. Deci uh, este clar că situația este una cât se poate de riscantă și îngrijorătoare. Apoi, dacă s-ar include aceste soluționări litigiilor în TTIP, nu numai că sunt riscuri, dar pur și simplu ar exista riscuri majore pentru că anumite investiții mai respectoase pentru mediu sau care produc uh, locuri de muncă nici nu ar mai fi făcute. Vreau să vă spun că, într-adevăr, trag aici un semnal de alarmă. avem foarte multe alte tratate care uh, presupun anumite riscuri și uh, pe care trebuie să le asumăm, însă TTIP-ul poate să agraveze și mai mult lucrurile. Pentru că uh, riscul de a fi uh, uh, învinuit în aceste proceduri este foarte mare pentru statele membre, pentru UE să nu uităm de ce se poate întâmpla la bursă, de ce se poate întâmpla în cazul holdingurilor, în ce se poate întâmpla când avem uh, um, situații de filiale și așa mai departe. Și acum, ultima parte, aproape am terminat, în ceea ce privește uh, reformele. Știm bine că Comisia Europeană a spus deseori în fața Parlamentului că nu trebuie să-și facă niciun fel de griji, totul este sub control, dar să știți că nu este deloc nimic sub control cu această reformă. Nu se limitează niciun fel riscul de a fi atacată o decizie, nu se limitează niciun, niciun fel caracterul arbitrar al tribunalelor arbitrale, nu uh, se reduce niciun fel posibilitatea ca investitorii să acționeze pârghia șantajului și a amenințărilor. În sfârșit, uh, nu, mă, uh, voi, uh, nu voi termina cu recomandări, ci mai bine zis cu două întrebări pe care vi le-aș adresa dumneavoastră și la care trebuie să vă gândiți dumneavoastră și alegătorii dumneavoastră. Deci vreau să vă întreb uh, de ce să dea americanii investitorilor un asemenea instrument de a contesta decizii guvernamentale în fața unor tribunale cu consecințe negative asupra bugetelor naționale? De ce? De ce să sacrificăm un sistem sofisticat, juridic, um, în fața unui sistem uh, arbitrar și care încalcă principii elementare ale justiției și echității? Mulțumesc foarte mult! Acum uh, dau cuvântul domnului Mario Hoffen, președintele Asociației Întreprinderilor uh, Mici și Mijlocii. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule Lange și dragi colegi. Este o mare plăcere, o mare onoare pentru mine de a mă adresa astăzi dumneavoastră în calitatea mea de președinte a cele mai mari asociații de IMM-uri sau pentru IMM-uri din Germania. Să vă prezint care este opinia noastră în acest domeniu. Acordul de liber schimb cu Statele Unite este un subiect arzător pe prima pagină a ziarelor și în opinia publică din Germania și în permanență pe ordinea zilei în uh, tot ce înseamnă lumea afacerilor din Germania. Și bineînțeles că um, sectorul acesta, acestor firme, nici mijlocii, Uh, nu poate să influențeze direct rezultatul negocierilor cu Statele uh, Unite, însă, bineînțeles că nu trebuie să pierdem din vedere esențialul, și anume ce interese sunt urmărite de părțile la negocieri. O mare uh, importanță aici o are calitatea comunicării Uh, către cetățeni, către firme. S-au spus uh, multe, dar nu cred că uh, am auzit toată gama de plângeri care vor apărea din ce în ce mai des din partea firmelor, pentru că foarte multe companii, marea majoritate, nu știu ce este TIP, deci există foarte multă uh, da. ceața. Nu o să intru acum în detaliu, dar aș spune că, în acest sens, inițiativa doamnei Malmström, comisar privitoare la transparență, ar fi mai mult decât binevenită aici. Aș dori să adresez o, o perspectivă critică a IMM-urilor când vine vorba de uh, um, TTIP și de clauzele ISDS, care sunt atât de controversate și nu numai în Germania. Nu sunt singurul aspect controversat al negocierilor. Scopul acestor arbitraje, aceea de a in... proteja investitorii în țările cu uh, Uh, sisteme juridice mai puțin fiabile este lăudabil în sine, dar până acum aceste scopuri nobile au fost deturnate, ba chiar folosite cu rea voință. Și în acest sens, proasta opinie a opiniei publice nu este surprinzătoare. Avem astfel de acorduri care a fost în ultimii 50 de ani, un acord între, de pildă, țările de jos și Indonezia, semnat în 1968 și există totdeauna riscul să se ocolească nevoia de transparență uh, când vine vorba de diferitele prevederi uh, care uh, stau la baza sistemului de arbitraj, modul în care sunt selecționați cei care fac parte din aceste tribunale arbitrale. Avem uh, o, un grup select de avocați care se rotesc peste tot în diverse e, formule și uh, îi consiliază întotdeauna, consiliază întotdeauna aceste companii împotriva statelor care pregătesc dosarele respective și uh, de fapt, uh, ei, uh, după ce pregătesc aceste dosare, sunt ei înșuși și judecători ai situației respective. Deci conflictul de interese este evident. se poate vedea și în contextul acordului CETA. Clauzele ISDS există pentru a oferi protecție investitorilor în țările mai puțin dezvoltate, pentru a îi proteja de decizii arbitrale, arbitrare uh, ale guvernelor de acolo, dar nu despre asta vorbim aici. Pe scurt, nu văd de ce am avea un astfel de sistem în acest caz, în acest context, nu există niciun fel de legitimitate democratică aici, pentru că e vorba de un sistem de tribunale sau curți private care scapă controlului public. Și aceste decizii nu pot face niciun fel obiectul unui recurs sau contestație. Și dacă Uh, nu există posibilitatea de recurs sau de apel, nu există instanțe în acest sens, atunci mi se pare că e un sistem care nu poate fi acceptat. O firmă, dacă trebuie să ajungă în fața justiției, uh, cu siguranță că s-ar putea să dea și faliment. Mă gândesc la cabinetul de avocați Allen Overy, care a făcut un studiu în legătură cu procedurile de arbitraj. Uh, un studiu care s-a derulat uh, sau a vizat o perioadă de patru ani. S-a evidențiat că părțile uh, au trebuit să scoată din buzunar 6,5 milioane de euro pentru a plăti numai procedura, fără să mai vorbim de alte sume decise după decizie. Uh, sincer să fiu, este vorba aici de un subiect problematic pentru TTIP, dar nu singurul, din păcate. Doamnelor și domnilor, gândiți-vă la aceste cabinete de avocați care sunt adevărați mercenari, lucrează și pentru stat, uh, creează și participă la crearea uh, sau la crearea de legislație, pe de altă parte uh, fac parte din, uh, din uh, componența tribunalelor arbitrale, este clar că avem un conflict de interes. Dumneavoastră, ca și membrii Parlamentului European, nu puteți să închideți ochii când vine vorba de această situație. Cum să acceptăm că companii majore investesc Uh, în uh, astfel de consiliere. De fapt, ei pot să-și permite servicii de, de, de a, ale avocaților care să-i coste 6-7 milioane, pe când o firmă de dimensiuni medii sau mici nu poate să scoată din buzunar nici măcar un milion, este mult prea mare suma. Și atunci, ca și principiu al precauției, trebuie să fim atenți, pentru că ne găsim aici, într-adevăr, într-un adevărat conflict cultural după cum urmează, în Germania, în Europa, există un principiu al precauției. Adică, dacă ai un brevet, uh, el este supus analizei, uh, să zicem, timp de 2 ani, 2 ani jumătate, după aia pui produsul pe piață. Pe când în Statele Unite se aruncă cu brevete pe piață fără niciun fel de problemă, deci este vorba de abordări cu totul și cu totul diferite. Acei uh, pui cu clor sunt un exemplu strălucit în acest sens și încă o dată mă refer la firmele noastre mici și mijlocii. Am uh, cules reacțiile lor și, în general, opinia publică este destul de înverșunată împotriva TTIP și asta din cauza tuturor prevederilor legate de protecția consumatorilor. Trebuie să fie foarte clar că nu trebuie să sacrificăm standardele și normele noastre în domeniul protecției uh, consumatorilor. Vreau să mai spun ceva și despre organele, organismele de reglementare. Este foarte greu să acționezi în momentul în care există niște standarde care s-au dezvoltat încetul cu încetul de aceea trebuie să dăm dovadă de clar viziune, uh, trebuie să lucrăm de pe acum pe standardele pe care, ne dorim, pe care ne dorim pentru viitor. IMM-urile să nu fac parte din acest club select. Și dacă totuși parlamentele naționale, independente, suverane și-au dat acordul pe aceste standarde, nu putem să uh, spunem că asta nu înseamnă nimic. Iată, Europa și-a făcut cunoscute propunerile, însă negocierile, rezultatul lor, bineînțeles, vor fi rezultatul unor compromisuri. Există niște intenții, dar nu înseamnă că asta se va și materializa și atunci toate părțile interesate trebuie să poată să fie reprezentate în aceste negocieri, să poată să-și facă auzită vocea și trebuie să se dea publicității diversele elemente ale negocierilor ă, Astfel, putem să evităm și o arece birocrație. În Statele Unite există o cerință în legătură cu o anumită etichetare a unor produse care nu pot fi altfel puse pe piață. Nu așa se întâmplă însă în alte părți majoritatea firmelor uh, germane medii sunt de acord cu principiile TTIP-ului, adică reducerea obstacolelor în calea comerțului liber și consolidarea, potențarea schimburilor comerciale între Statele Unite și Europa. Însă să nu uităm că avem probleme și să nu ne îndreptăm într-o direcție greșită. Am vorbit cu mulți oameni am discutat cu multe persoane, cu entități, cu reprezentanți ai sindicatelor și cu toții sunt de acord. Am discutat și cu multe alte alți uh, factori. În orice caz, memoriile noastre trebuie să primească protecția de care, pe care o merită. Mulțumesc! I give now the floor to... Mulțumesc! Dau acum cuvântul domnului Ladislav Novak din partea industriei chimice din Republica Cehă. Domnule Novak, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnilor președinți, de fapt, domnule Lange și domnule Buzek, Vă mulțumesc foarte mult pentru invitația pe care mi-ați lansat-o. E o mare onoare pentru mine să fac uh, act de prezență la reuniunea dumneavoastră de astăzi. Permiteți-mi să încep cu câteva considerații de ordin geopolitic în privința TTIP și apoi vă voi oferi câteva cifre. Vă voi vorbi și despre ce se întâmplă în Republica Cehă din perspectiva TTIP. Nu este vorba doar despre concurență, concurența dintre Europa și restul lumii. Nu. Este vorba și despre o concurență intraeuropeană. În primul rând, un punct de vedere istoric, dacă îmi permiteți. Europa și Statele Unite și Canada sunt uh, aliați uh, istorici de secole încoace. O parte din însemnată a populației americane are rădăcinile în Europa, poate fiind persoanele care, genetic vorbind, aveau uh, mai degrabă sămânța aventurii, sămânța curajului. Și sistemele noastre politice sunt uh, identice, democrație reprezentativă, orientată foarte mult către uh, afaceri și mediu. Diferența constă în acceptarea principiului de precauție, care e mult mai puternic în Uniunea Europeană. De asemenea, există sisteme, diferențe și în privința sistemelor sociale, Apoi, în ceea ce privește energia și uh, combustibilii în Uniunea Europeană, uh, situația este foarte dependentă uh, actualmente și foarte volatilă. În orice caz, de ambele maluri ale Atlanticului este o cerere foarte clară pentru un acord echilibrat, favorabil și profitabil tuturor. Câteva cifre. Uniunea Europeană și Statele Unite creează circa 60% din PIB-ul mondial, 33% din um, profitul comercial, 22% din profitul serviciilor, ceea ce înseamnă un miliard de persoane, pentru un miliard de persoane înseamnă foarte, foarte mult. În ceea ce privește sectorul chimic, exporturile europene către Statele Unite, care Statele Unite sunt cel mai mare partener comercial chimic pentru noi, deci aceste exporturi europene ajung la 26,1 miliarde, exporturile americane către piața europeană, ridicându-se la 19,7 miliarde. Și acest lucru arată și care este însemnătatea mm, comerțului nostru comun între Statele Unite și America și însemnătatea bunelor relații comerciale între noi. Așa, o estimare foarte, în linii foarte mari a economiilor care ar veni din minimizarea taxelor sau chiar înlăturarea acestora, adoptarea unor clasificări și etichetări comune, ar ă, fi de circa 1,5 miliarde pe an. Deci 1,5 miliarde de economii pe an. Nu e de colea. Multe dintre probleme au fost deja menționate de colegii mei, de antevorbitorii mei. În primul rând, reglementarea. Sistemele american și european sunt destul de diferit în ceea ce privește acceptarea reciprocă și recunoașterea reciprocă în domeniul chimic, acesta fiind aproape imposibil. Totuși, pentru a evita uh, cerințele reglementare care să se suprapună uh, și pentru a aduce economii, ar trebui făcute eforturi. Ideea este că trebuie să avem un acces fără probleme și ușor pentru toată lumea, pentru toate statele membre ale UE, pentru a putea evita Uh, discriminări. Apoi, uh, unele țări membre cer o uh, perioadă de tranziție în ceea ce privește contingentele tarifare. Apoi, în ceea ce privește materiile prime agricole pentru industria uh, biocombustibililor, ar, ar trebui să se deschidă accesul. Și apoi, în fine, subiectul foarte fierbinte al soluționării litigiilor între investitori și stat, ISDS, despre care antevorbitorul meu, antevorbitoarea mea, Pia Eberhardt, va vorbit atât de bine. Precum spuneam, este un subiect uh, foarte fierbinte, dar unul mai degrabă de sorginte politică. Dacă îmi permiteți, Vă voi spune câteva și despre, ce sunt despre situația din Cehia și a Asociației uh, Chimiștilor din țara mea. Din păcate, cunoașterea în privința TTIP este destul de limitată, încă se mai lucrează pe transparență, pe conștientizarea acestui acord, toate aceste elemente fiind absolut cheie pentru viitor acest uh, uh, este clar că acest acord ar deschide ușa uh, creșterii economice și creării locurilor de muncă. Ministrul Economiei din Republica Cehă a lansat un studiu de impact pe toate sectoarele, inclusiv pe sectorul industriei chimice din Republica Cehă, Mm, s-au luat în calcul toate condițiile. Au fost publicate, ă, rezultatele vor fi ă, date publicității în maximum 2-3 luni. Asociația noastră a lansat o, un studiu intern pe TTIP între membrii noștri, circa 140 de firme, Marea parte a membrilor noștri sunt în favoarea TTIP, unii dintre ei și-au exprimat rezervele, mai ales în ceea ce privește accesul la energie și uh, furnizarea de energie ca uh, factor cheie pentru menținerea competitivității la nivel european. Mm, noi considerăm că TTIP ehm, ar avea de câștigat dacă, ar deveni, dacă procesul de negociere ar deveni mai transparent și dacă s-ar oferi mai multe detalii și mai multe amănunte în privința TTIP. În orice caz, în um, uh, sectorul industrial și al, amacerilor, al afacerilor sprijină TTIP, la fel și industria chimică uh, sprijină TTIP. Uh, dar cu ceva rezerve în ceea ce privește accesul la energie și la furnizare, care ar trebui să fie echilibrat. În ceea ce privește industria chimică din Cehia, sectorul chimic sprijină TTIP în mare parte. Există unele totuși unele incertitudini chiar și în rândul membrilor noștri, mai ales al celor care provin din uh, petrochimie și rafinării care se tem de un acord dezechilibrat, potențial dezechilibrat. Eu nu cred că au dreptate neapărat, dar s-ar putea oricum ca aceștia ca o astfel, un astfel de dezechilibru să ducă la punerea în pericol a unora dintre întreprinderi, mai ales IMM-uri care deocamdată cel puțin în Cehia au o poziție privilegiată. în cadrul legislația chimică, birocrația și așa mai departe, ele, dar ar avea totuși de câștigat din TTIP. Ca o concluzie generală, vă pot spune că noi sprijinim TTIP cu condiția ca acele incertitudini care există să fie lămurite și vă mulțumesc pentru atenție. Um, And now we open to the question and answer session. Mr. Co-Chair, do you have any question? Yes, um, I would like to... Aș vrea să întreb domnul uh, Buzek dacă are vreun comentariu. Da. În legătură cu um, mecanismul de soluționare a litigilor între investitor și stat, care ar fi alternativa în cazul în care nu putem uh, cădea de acord? Uh, mecanismul de soluționare a disputelor de la un stat la altul între, între state ar putea să ne ajute? Aș vrea să îl întreb uh, pe colegul nostru Bolhol, care parte a economiei uh, credeți că este mai sensibilă la TTIP? Vreau să reprezentanții MM-urile. Care credeți că ar fi chestiunile cele mai delicate, două, trei, atât pozitive cât și negative pentru uh, IMM-uri, pentru că trebuie să știm cum putem să protejăm interesele IMM-urilor în negocieri. Și pentru domnul Novac o întrebare. Dumneavoastră reprezentați industria chimică. Am discutat mult despre prețurile energiei. Dar acum uh, această problemă ține de directiva REACH, de mediu. Credeți că putem uh, ajunge la un acord de tip care să ne păstreze standardele în chimică? În urmă cu câțiva ani uh, am avut o dispută la scară largă în Uniunea Europeană, dar am reușit să facem față situației și acum am vrea să facem la fel. Care credeți că ar fi ieșirea din această situație? Mulțumesc. Eu în uh, raportul meu am propus un capitol privitor la IMM-uri pentru a îmbunătăți uh, participarea acestora și posibilitățile lor. Aș vrea să îl întreb uh, pe colegul nostru cum, ce posibilități crede că ar trebui să fie incluse în acest capitol. Uh, avem șapte solicitări de intervenție, deci uh, voi da contul fiecărui vorbitor pentru uh, două minute. Doamna Arena. Mulțumesc, domnule președinte, le mulțumesc experților pentru intervenții. Uh, acestea, sigur, ne pot aduce o contribuție utilă în, pentru munca noastră. Um, nu știu uh, dacă Business Europe, care ar trebui să reprezinte IMM-urile, uh, mai reprezintă IMM-urile. Niciodată nu vine cu uh, o poziție în favoarea poziției pe care ați uh, enunțat-o dumneavoastră astăzi. Dumneavoastră ați venit cu o poziție care apără IMM-urile și vreau să vă mulțumesc pentru ceea ce, le spuse. Vreau să-i să o întreb pe uh, prima uh, persoană care a vorbit. Uh, ISDS-ul ar putea fi acceptat în TTIP pentru că este acceptat de sector? Și a doua întrebare, referitor la modelele folosite de Comisia Europeană pentru a evalua impactul TTIP-ului. În acest moment, aceste estimări sunt uh, supraevaluate. Există state care pierd și altele care câștigă, la fel sectoare care câștigă și uh, sectoare care pierd și la fel se întâmplă și cu întreprinderile. Acest lucru are efecte asupra pieței interne. Întreprinderile care fac uh, exporturi uh, mici, interne, sunt cele mai vulnerabile și aș vrea să știu uh, dacă există alte estimări uh, care ar putea să se adauge celor deja existente. Și uh, reprezentantului sectorului chimic aș vrea să știu dacă industria chimică dorește să atace directiva RICI, care știu că uneori creează probleme uh, sectorului chimic. Doamna Nibler are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să le mulțumesc experților pentru prezentările făcute. Ele sunt excelente. Pentru început, aș vrea să vă spun că părerea mea este că TTIP trebuie să reprezinte o ocazie, o oportunitate. Există și riscuri, desigur. Am vorbit despre ele și am vorbit și despre limitele noastre. Trebuie să definim opoziția Parlamentului pe această temă. În legătură cu uh, mecanismul de uh, soluționare a disputelor investitor-stat, ca avocat am fost uh, implicată într-o firmă mare de avocatură până acum 10 uh, ani și am lucrat la cazuri de arbitrar, arbitraj. Domnule uh, Verhoeven, aveți dreptate. Acestea sunt proceduri foarte scumpe. Eu uh, m-am întâlnit cu ele. Trebuie să ne asigurăm că nu vom uh, recurge la tribunalele arbitrale. Uh, Salut uh, observația domnului Lange din raportul său, dar uh, aș vrea să vă adresez dumneavoastră, domnule Hoban, o întrebare. La început ați spus că sunteți deschis acestui acord. Mi-ați putea da câteva exemple din uh, punctul de vedere al IMM-urilor ce beneficii le aduce acestora T-tip? Noi vrem să le putem prezenta într-o lumină pozitivă acest raport. De ce avem nevoie de acest acord? Eu vreau să le dau oamenilor exemple concrete. Multe companii uh, deja uh, sunt pe piața americană. Care este valoarea adăugată adusă de TTIP? Care sunt beneficiile? Și care sunt uh, obstacolele între barierele tarifare și netarifare? Aș vrea să știu care sunt așadar uh, lucrurile pe care le câștigăm de pe urma tip. Eu vreau să pot uh, vinde această idee, să mă ajutați dumneavoastră. Mulțumesc! Mă voi uh, adresa în special celor, două, celor doi uh, vorbitori care s-au referit la ISDS, spune domnul Nica. Sunt de acord cu ce ați spus dumneavoastră. Nu trebuie să evităm sistemul tribunalelor noastre de dragul tribunalelor private. Sunt, sunt totul de acord cu dumneavoastră. Nu știu uh, toate detaliile cazului uh, CMS, uh, cazului, cazul, cazul acela legat de gaz. Dar dacă Argentina ar fi decis să limiteze uh, preț, prețul la gaz pentru o companie activă pe piața sa, în timp ce pentru o altă companie argentiniană pe aceeași piață nu ar, ar lua aceeași măsură, acest lucru ar deveni, uh, ar fi o măsură discriminatorie. Dar mă întreb dacă ar trebui să avem încredere în sistemul de tribunale argentinian, uh, așa cum uh, avem încredere în sistemul nostru sau în cel american, nu că aș vrea să spun, să sugerez ceva acum că sistemul de tribunal argentinian ar funcționa, dar Totuși, uh, cred că există și o utilitate a ISDS. Dar trebuie să fim atenți pentru că instrumentul acesta poate uh, ofensa statele în care statul de drept uh, nu este foarte puternic. E adevărat că sistemul uh, este departe de a fi perfect în acest moment și chiar dacă ar fi perfect uh, în nivel uh, formal, la nivel form formal, el nu ar avea niciodată legitimare, nu ar fi niciodată perfect legitim. Nu cred că este perfect ISDS-ul. Cu toate acestea, având în vedere acordul com, complet de uh, economic și comercial, <clears throat> CETA, um, totuși uh, există și beneficii ale ISDS-ului. Trei idei aș vrea să-mi confirmați. Credeți că trebuie să limităm ISDS la IMM? De ce nu? Cred că n-ar fi rău deloc. în anumite cazuri. Mulțumesc, domnul Carin, să are cuvinte. Mulțumesc. Eu trebuie să vă spun că sunt foarte nemulțumit. Noi suntem legiferatori, avem nevoie de opinii echilibrate care să ne informeze și să ne spună ce cale trebuie să urmăm. Dar eu aici am ascultat uh, argumente ideologice împotriva ISDS și împotriva protecției investitorilor. Mai mulți uh, colegi de mei uh, care au venit la audiere pur și simplu au părăsit sala pentru că nu ni s-a părut deloc informativă această audiere. Trebuie să înțelegem această temă dar uh, e vorba de o sabie cu două tăișuri. Putem spune că protejăm uh, investițiile europene pe piața americană sau invers. Întrebarea ar trebui să fie care este uh, protecția bună a investitorilor. Uh, care este o metodă bună de a ne proteja investitorii. Audierile precum cea de azi nu ne informează deloc. Ideologic, din punct de ideologic, sunt foarte uh, interesante, dar uh, experții nu trebuie să ne spună nouă în ce parte trebuie să uh, meargă ideologiile noastre. Domnule președinte, im Industrieausschuss des Europäischen Parlaments zu achtzig Prozent über. întrerupt. Eu sunt uh, dezamăgit, pentru că astăzi am vorbit în, 80, în procent de 80% despre problemele pe care le pune TTIP-ul. Eu aș fi preferat o abordare ceva mai pozitivă acestui uh, acord de liber schimb. Aș vrea să adresez expresiilor o întrebare. Dacă privim cazul Indiei și al Chinei, facem uh, progrese în ceea ce privește uh, standardele uh, industriei, dar dacă creștem standardele, atunci piețele cad. Aș vrea să întreb pe domnul Ohoven ce părere are despre ISDS. Ideea provine din Germania. Uh, Germania a fost cea care a venit cu ideea de uh, tribunale de, arbitra, de arbitraj. Acum avem acorduri uh, de liber schimb cu uh, China, iar ei cunosc acest sistem de arbitraj. Credeți că o companie poloneză ar fi dispusă să investească în China? Eu sunt puțin dezamăgit de modul în care s-au pus problemele astăzi. Eu aș vrea să analizez mai mult potențialul unui acord de liber schimb pentru IMM-uri, în special în Statele Unite. Vă mulțumesc uh, și eu, le mulțumesc uh, experților. Adesea persoanele spun că e vorba de argumente ideologice când nu sunt de acord cu argumentele care sunt aduse. Eu cred că s-a venit cu multe uh, dovezi aici, iar analiza cazurilor ISDS atunci când e vorba de energie este, este una, arată că ISDS este foarte pertinent și sperăm că în TTIP va exista un capitol legat de energie. Eu cred că exper experții au făcut prezentări foarte utile. Cred că ar fi uh, bine să vedem uh, opiniile dumneavoastră legate de modul în care cooperarea în uh, domeniul reglementării a funcționat în sectorul industrial. În ceea ce privește IMM-urile, eu vin într-o circumscripție în care există excedent comercial. Mai multe companii fac comerț cu Statele Unite. Credem că IMM-urile ar avea de câștigat din TTIP, pentru că ele nu au acces la aceleași, aceleași informații în ceea ce privește rolurile federale ale Statelor, ale Statelor Unite. Eu aș vrea să vă întreb ce credeți că ar trebui să introducem în capitolul referitor la IMM-uri care le-ar facilita accesul. În ceea ce privește industria chimică, eu uh, m-am uh, ocupat de regulamente prin substanțele chimice mai mulți ani. Există o uh, divergență între REACH și modelul european care este adoptat în state precum Corea și China. Uh, există multe elemente care uh, fac parte dintr-un fel de standard internațional. Există o oarecare divergență între REACH și uh, regulamentul existent în Statele Unite, TOSCA. Mulțumesc, doamna Griffin are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș dori să le mulțumesc primelor doi experți care uh, au uh, luat cuvântul, cred că prezentările lor au fost bazate pe probe, pe dovezi și au fost foarte coerente, nu au fost deloc uh, politice și ideologice. Eu vă mulțumesc pentru prezentări, vă sunt recunoscătoare. Aș vrea să știu cum ne putem uh, asigura că IMM-urile și micro-întreprinderile au de câștigat de pe urma TTIP. Cum putem să protejăm standardele, nu numai la bunuri, ci și la, uh, în ceea ce privește standardele de piața muncii. Da, și ce credeți că ar trebui să introducem în capitolul legat de IMM-uri? Domnul Sanu Natoare, cuvântul, ultimul vorbitor. Mulțumesc, domnule președinte. Am cerut uh, foarte recent cuvântul și sunt puțin luat prin uh, surprindere. Cred că ex- că au înțeles uh, foarte bine raportorii noștri um, importanța pe care are acest acord pentru mai multe sectoare industriale. Înainte de a ne exprima avizul ca și Parlament, trebuie să um, ne lămurim eu aș vrea să fac câteva observații generale. Când vorbim despre TTIP, trebuie să ne gândim la cum se schimbă situația actuală și nu la cum dorim să fie relațiile între noi și Statele Unite și între Statele Unite și restul lumii. Statele Unite reprezintă o piață vastă care exportă și uh, importă către Europa, eh, din Europa. Nu trebuie să punem la îndoială acest lucru. Întrebarea este... Da, da, întrebarea este dacă vrem ca lucrurile să rămână așa cum sunt sau dacă dorim să schimbăm această relație. Dacă vrem să schimbăm situația, trebuie să o facem negociind. În acest moment negociem TTIP. Nu înțeleg de ce vin aici, să vin aici cu argumente care nu și-au locul în această dezbatere? Când se vorbește despre gazele de șist, pare că datorită acestor negocieri, din cauza acestor negocieri, ar trebui să, să recurgem și în Europa la gazele de șist. Dacă o considerăm necesar, putem pur și simplu să le importăm și cu asta basta. În ceea ce privește industria, este interesant să avem un singur standard pentru a putea exporta către piețele mari din lume. Este mai bine să avem uh, câteva norme, uh, mai bine decât să fabricăm de două ori aceleași produse pentru că normele nu sunt omogene. Și în ceea ce privește arbitrajul internațional, despre care se vorbește atât de mult, ar trebui amânat acest uh, lucru, dar nu poate fi considerat un rău absolut. Este important, într-adevăr, să asigurăm neutralitatea. Minut. Mulțumesc, domnule președinte. Un minut. Da, nu am ascultat prezentările, îmi pare rău. Însă, miza industrială a TTIP-ului, tema care mie mi este foarte dragă, nu pot să nu o evoc aici. Atunci când ne gândim la industria în Europa, există diverse dezechilibre în ceea ce privește repartizarea uniformă a industriei noastre pe teritoriul european. Și atunci va exista oare un efect cumulativ, adică, din punct de vedere al prezenței geografice a industriei în Europa, TTIP-ul va reprezenta un status quo, se va agrava sau se va îmbunătăți situația? Mulțumesc foarte mult! Urmează Următorul vorbitor, trei minute, vă rog. What is the alternative to ISDS? I would like... Care ar fi alternativa uh, la sistemul de soluționare a litigiilor ISDS? Care este problema, întreabă doamna Eberhard. Vreau să întreb unde s-a dovedit că în Uniunea Europeană sunt discriminați sistematic investitorii americani sau străini în general. Niciun fel de dovadă nu avem în acest sens. Nu este niciun fel de nevoie ca astfel de prevederi să figureze în TIP. Există alternative. Tribunalele noastre, de ce nu Curtea Europeană pentru Drepturile Omului? Această curte a primit deja, uh, uh, să zicem, uh, sau formulate acțiuni în ce privește relațiile uh, investitorilor cu statul și atunci există aceste posibilități, ba și dreptul contractual prevede astfel de posibilități de rezolvare a litigilor. De ce neapărat să deschidem ușa acestor tribunale arbitrale și să permitem unui număr uh, necunoscut, dar probabil foarte mare de investitori să conteste asta? În ce privește can- uh, acordul cu Canada, nu cred că ar trebui să transpunem aici uh, la TTIP aceste lucruri. Pentru că s-a pus întrebarea dacă aceste prevederi de tip ISDS pot să figureze în tratatul cu Canada, dar nu uh, în cele cu Statele Unite. Însă eu cred că uh, Canada are propriul său sistem Criticile pe care eu le-am formulat aici și care reprezintă vocea societății civile, de fapt vizează și acordul CETA cu Canada, adică e vorba de datele pe care le avem la dispoziție astăzi, furnizate de către, de către Comisie, referitor la dosarul uh, CETA. Întrebarea mai este și următoarea. Avem încredere în alte sisteme? legale, de justiție, nimeni nu spune că statul de drept este infailibil nici în Europa, nici în alte părți. Nimeni nu contestă faptul că investitorii pot să se uh, trezească în situații dificile. Însă mă întreb dacă sistemul de a litigilor este soluția aici, pentru că trebuie să fim foarte uh, atenți. Pentru că e vorba aici de un sistem care încalcă principii de bază de acces la justiție care discriminează în favoarea investitorilor străini. Numai investitorii străini pot folosi și invoca acest sistem de justiție paralel. Independența, independența acestui sistem este absolut contestabilă. Nu avem judecători independenți care să prezideze completele acestea. Există, da, peste tot probleme de stat de drept, dar este oare asta soluția? Dacă sunt probleme legate de funcționarea justiției, ele trebuie să fie rezolvate pentru toată lumea, pentru toți justibiabilii, nu numai pentru investitorii străini și să nu avem un sistem care este încă și mai pervers decât cel actual. Mulțumesc, domnul Oven. Herzlichen Dank, Sie haben mich gefragt nach den äh, Vorteilen. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte vorbim mai mult despre avantaje și dezavantajele TTIP-ului. Eu sper că acest acord ne va permite să rezolvăm mai bine problema obstacolelor sau barierilor netarifare, mai ales când vine vorba de certificări și autorizații ale produselor și bunurilor și serviciilor. Multe obstacole în calea exporturilor persistă încă. De pildă, taxe vamale pentru multe produse. Bun, pentru multe produse taxele sunt mici, deci nu asta este problema. Un studiu german uh, a demonstrat uh, niște efecte pozitive asupra pieței muncii. 150.000 de posturi de muncă care ar putea fi create de TTIP. Iată, deci, un avantaj. Pe de altă parte, avantajul absolut îi va reveni Americii cu peste 1,3 milioane de locuri de muncă care ar putea fi creat, create. Ce privește produsele inovatoare de vârf, prin TTIPEP, acest tip de, proiect, de produse va avea vânt în pupa peste tot în lume, va fi solicitat, iar când vine vorba de sectorul agricol, acordul va favoriza un uh, sect- mm, sau o atmosferă mai concurențială. Și iată, nu va mai fi nevoie de atâtea subvenții. Un exemplu. Am vorbit de, cu vicecancelarul uh, german despre acest subiect De fapt, l-am întrebat dacă preferă friptura americană sau pe cea germană. Asta a fost așa un fel de metaforă. Am discutat cu Asociația Agricultorilor, de asemenea, și mă, întotdeauna că mă gândesc la agricultură în Europa, mă gândesc la subvenții, mă gândesc la exporturi la ce se va întâmpla cu produsele europene. Acum, ce primește recunoașterea reciprocă a standardelor și normelor, încă mai persistă multe obstacole de ordin birocratic. Nu poți să le elimini de pe o zi pe alta. Dar, uite, mă gândesc la exemplul din domeniul electrotehnic. în Statele Unite poate că se va profita mai mult decât se profită în Europa. Made in Europe, Made in the United States uh, nu înseamnă mare lucru. Apoi, în ce privește aceste standarde, încă o dată, TTIP-ul va permite o armonizare a acestor standarde. Bineînțeles că nu pot să ignor toate consecințele negative ale sistemului de soluționare a litigiul, litigiilor Bineînțeles că contează foarte mult, vă spuneam, dumneavoastră, domnilor deputați, uh, să vorbiți cu, cu uh, alegătorii, să luați pulsul pe teren. Avem atâtea și atâtea exemple de arbitraje internaționale. Philip Morris împotriva Australia. Era vorba de ce poate să figureze pachetul de țigări Australia a pierdut și a trebuit să plătească. Și apoi acest fenomen de treaty shopping, uh, să alegi un tratat, uh, să alegi altul, în atenția parlamentarilor europeni, zic asta, uh, Landersblatt, un jurnal economic important, poate foarte important și pe plan internațional, Acolo a apărut un articol care mi se pare foarte bun, pe care trebuie să-l citească toată lumea, zic eu. Ce spune acest articol? Poate, poate să pară ciudat, dar spune că uh, Statele Unite uh, ale Americii și statele europene se bucură astăzi de un sistem juridic foarte bun de protecție, dar există probleme legate de protecția investitorilor străini. Și atunci vreau să vă întreb pe dumneavoastră, dumneavoastră care aveți, sunteți reprezentanții ai diferitelor țări aici, care chiar au suferit din cauza reducerii ratingului. Ce credeți despre asta? <laughs> Spot not least. Uh, couple of questions. Domnul Novak acum S-au pus mai multe întrebări legate de regulamentul RICI și impactul său asupra IMM-urilor. Pe scurt, de fapt, pe scurt, situația este foarte proastă. Am condus o anchetă la noi în țară și am constatat că 60% din IMM-urile noastre își vor înceta activitatea în condițiile în care uh, se va declanșa, să zicem, valul 3 din RICH. În Europa avem uh, o serie de uh, întreprinderi, însă 96% dintre acestea sunt de fapt întreprinderi mici și mijlocii, deci meurile sunt direct vizate și sunt amenințate. Ce impact va reprezenta TTIP-ul nu știu, dar știu că uh, nu Statele Unite sunt cei care stârnesc lucrurile, ci Uniunea Europeană. E vorba de o cutie a Pandorei, care nu cred că trebuie să fie deschisă. Trebuie să fie ceva de neatacat. A existat un raport al Comisiei privitor la RICI de acum trei ani, dacă nu mă înșel. De fapt, o analiză a RICI spunea că transparența, cunoașterea uh, produselor uh, în acest domeniu dar și competitivitatea au crescut sau s-au îmbunătățit acești, acești, uh, aceste elemente în raport cu RICI? Nu, răspunsul este nu, deci nu, nu a fost ceva pozitiv. Unii spun că TTIP-ul trebuie să fie mai bine primit, mai sprijinit. Eu, ca și cetățean european, cetățean ceh, eu vin și spun că este uh, probabil ultima șansă a Europei de a se agăța și de a evita declinul economic, ultima șansă de a repori uh, pe calea creșterii și ocupării. Mulțumesc foarte mult! Acum dau cuvântul comisiei. Da, minunat, ați uh, transmis un mesaj uh, foarte bun în numai două minute. Comisia. Concluzii. Mulțumesc foarte mult! Am auzit multe aici la această audiere, în această după masă, câteva comentarii. În primul rând, partea cu energie. Am auzit aici, de pildă, că securitatea energetică înseamnă mai mult acces la resurse și, de fapt, TTIP-ul nu poate să ne rezolve nouă problema securității energetice. Da, nu poate să rezolve totul TTIP-ul, dar poate să aibă o contribuție aici, așa cum s-a spus. Și atunci, Bineînțeles că vorbind despre Uniunea Energetică și Securitatea Energetică nu ne putem mulțumi cu TTIP. Comisia mâine, de pildă, va face mai multe anunțuri în acest sens uh, și va fi o prezentare făcută aici în, parte, în fața Parlamentului privitor la pachetul Uniunea Energetică. Apoi alte comentarii s-au referit la nevoia de a îmbunătăți accesul la resurse la problema noastră de dependență față de vecinul răsăritean și că am înlocuit această dependență cu una de partenerii americani și, pe de altă parte, dorim o economie cu reduceri, cu emisii scăzute. Bun, aceste scopuri nu sunt incompatibile unele cu celelalte. Putem să ne întreptăm către o economie cu uh, emisii uh, scăzute și asta apare și în pachet, dar pe de altă parte putem în același timp să promovăm o mai mare diversificare a resurselor de energie, inclusiv energii fosile, pentru că aceste energii fosile nu vor dispărea din peisaj, deci putem chiar și prin TTIP să avem o diversificare în acest sens. De asemenea, s-a despre prețurile mai mari din Asia, și dacă dăm acces uh, americanilor prin TTIP, asta ne va dăuna nouă. Să nu uităm că ambițiile unui acord comercial este acela de a crea un cadru care să fie în beneficiul operatorilor din acest cadru. Deci trebuie să ne asigurăm că operatorii noștri vor beneficia de vorba prevederilor din TTIP, inclusiv când vine vorba de prețuri prețuri atractive, însă prețurile sunt foarte volatile, se schimbă foarte rapid, prețurile sunt foarte mari în Asia, dar asta poate să se schimbe de pe zi pe alta. Și, de fapt, diferența între prețurile europene și asiatice se diminuează din ce în ce mai mult și s-ar putea ca exporturile să devină mai atractive astfel. În ce privește industria petrochimică, aș dori să fac câteva clarificări în numele Comisiei. Noi mm, nu am spus că nu dorim să umblăm la rici la nivelul de protecție nu, avem negocieri în acest sens, inclusiv pe RICI, nu dorim o convergență absolută, sistemele noastre sunt foarte diferite. Însă vrem să vedem cum putem să îmbunătățim cooperarea între agențiile noastre de reglementare respective și exact asta este obiectivul nostru în raport cu RICI. Vorbim mult despre ISDS, Permiteți-mi să repet poziția Comisiei și să reamintesc, în primul rând, că nu au loc negocieri în acest moment pe acest subiect în cadrul TTIP și dorim ca orice altfel de, astfel de discuții să se conformeze cu uh, uh, legislația europeană și în deplină transparență. Știți bine că în ceea ce privește protecția investitorilor și SDS am avut o consultare publică, am publicat rezultatele acesteia și pe baza răspunsurilor la chestionarele pe care le-am trimis, am identificat patru uh, domenii unde e loc și de mai bine. În primul rând, uh, protecția dreptului de a reglementa, stabilirea și funcționarea tribunalelor arbitrale Apoi, legătura cu sistemele naționale de justiție, deci și respective SDS, și apoi posibilități de apel sau recurs. Acum uh, dorim să consultăm în continuare părțile interesate, mm, Parlamentul European și așa mai departe, ca să vedem cum putem să progresăm în această dezbatere mai amplă legată de protecția investițiilor și de ISDS, iar uh, Comisia Europeană va avea propuneri concrete în acest sens în cadrul negocierilor TTIP înainte de începutul verii. În sfârșit, uh, un subiect care ne interesează foarte mult, IMM-urile, da, îi reprezintă aproape majoritatea covârșitoare a firmelor europene. Spuneți și se spune că nu prea sunt prezente la export, dar nu este adevărat. 81% dintre companiile noastre exportatoare europene sunt, de fapt, IMM-uri. Și vorbim aici despre 600.000 de firme, companii Exporturile lor reprezintă aproximativ o treime din exporturile totale ale UE. Bineînțeles că trebuie să le ajutăm să facă încă și mai mult, ca să participe și mai mult în comerțul internațional și în comerțul transatlantic, mai cu seamă. Iată de ce, de ce ne bucurăm că ați menționat ideea de a avea un capitol aparte în acest sens este cam uh, ceea ce își dorește și Comisia, asta ar fi tendința. Asta dorim, un capitol pentru IMM-uri, e o premieră în istoria negocierilor de acorduri de acest gen și, de fapt, puzzle-ul pare să se completeze pentru că, da, IMM-urile sunt prezente peste tot uh, în diferite capitole, dar un capitol aparte pentru IMM-uri le-ar permite acestora să profite mai bine de diferitele prevederi existente. Deci să avem o comisie mixtă pe chestiuni de IMM-uri, asta ar fi de ajutor. Și un prim pas pentru IMM-uri este tot ce înseamnă informația referitoare la condițiile de pe piață, și insistăm ca imm noastre și cele americane să poată să aibă informații la zi în legătură cu evoluția piețelor și asta discutăm cu partenerii americani. Am vorbit 8 minute, îmi pare rău, dar cred că era important ca și comisia dumneavoastră să știe cum stăm. Thanks a lot, uh, dear colleague. Vă mulțumesc, dragi colegi, dragi experți, vă mulțumesc tuturor pentru aceste intervenții extrem de interesante de care vom ține seama, pe care le vom digera și care ne va ajuta în a înțelege mai bine pregătirea negocierilor pe TTIP. Dacă îmi permiteți, spune domnul Buzek, în încheiere pot spune că a fost o discuție foarte importantă. Chiar dacă nu s-a putut găsi răspuns la toate întrebările, dar discuția continuă și asta este foarte important pentru comisiile noastre. Energia, TIC, IMM-urile, politica industrială, armonizarea standardelor tehnice și așa mai departe. Deci foarte multe întrebări uh, extrem de importante pentru economia europeană. Dar ar trebui să discutăm toate întrebările amănunțite, dar tehnice, dar și întrebările de natură politică. Trebuie să găsim un răspuns acestor întrebări și să lansăm discuția în statele noastre membre. În încheiere, din punctul meu de vedere, permiteți-mi să spun că acordul final trebuie să ia în calcul poziția Parlamentului European, pentru că la final vom vota pe marginea acestea. Dacă poziția Parlamentului nu va fi luată în seamă, riscăm să ajungem la un eșec și ar fi mare păcat pentru că eu consider că avantajele acestui acord comercial ar putea fi enorme pentru toată lumea. Deci haideți să ne ascultăm reciproc, să ascultăm societatea civilă, IMM-urile, toate, toți profesioniștii implicați pentru a ajunge la un acord final și politic. Vă mulțumesc foarte mult!